Bine, buongiorno a tutti. Ehm, non siamo molto numerosi. Salutări tuturor. Nu suntem eh, prea mulți în sală, dar eh, iată, am primit vizita raportorilor noștri, au sosit, sunt foarte punctual, deci din politețe față de cei care respectă programul, eh, trebuie să începem și nu putem să ne permitem să mai așteptăm pe întârziați. În primul rând am comunicări privitoare la ordinea de zi după cum a fost uh, comunicat de către secretariat, discuția privind Serviciul European de Acțiune Externă, uh, unde raportor uh, este colegul Brock, discuție care era prevăzută inițial pentru miercuri 28 după amiaza, a fost amânată pentru sesiunea ordinară a comisiei noastre din 4 mai. Această noutate de pe ordinea de zi a fost comunicată, va fost comunicată de către secretariat, dar trebuia să o menționez la începutul reuniunii noastre. Uh, considerăm ca fiind aprobate procesele verbale ale reuniunilor din 1 februarie și 22-23 martie, dacă nu există obiecțiuni în cursul acestei reuniuni. Și acum uh, urăm bun venit domnului dr. Pierre Morel, reprezentant special al Uniunii Europene pentru uh, Asia Centrală, care astăzi uh, se află alături de noi pentru un schimb de opinii privind situația în Kyrgyzstan. După cum știți, pe data de 20 aprilie, uh, vice președinta și înaltă reprezentant al Comisiei, doamna Ashton, a luat cuvântul în plenară, informând Parlamentul European cu privire la situația în Kyrgyzstan. Uh, astfel am uh, aflat că a fost solicitat doctorului Morel să se deplaseze în Kyrgyzstan pentru a coordona acțiunea cu, împreună cu OSCE și, na, și Națiunile Unite pentru a asigura coerența și transparența acțiunii comunității internaționale în această țară în cazul dezbaterii, colegul Bartolozzi, președintele delegației Parlamentului European pentru relația cu țările din Asia Centrală, uh, este alături de noi, îl salut și îi voi da cuvântul la începutul dezbaterii. Nu doresc să mai uh, pierd vremea, pentru că va fi o întâlnire foarte interesantă și uh, dau fără întârziere cuvântul domnului dr. Morel și dumneavoastră uh, veți decide cât timp veți vorbi, dar uh, v-aș ruga nu mai mult de un sfert de oră, pentru că apoi să puteți discuta cu colegii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru mine e o plăcere, nu e prima dată că am posibilitatea de a mă ocupa de Asia Centrală, dar acesta este un moment uh, deosebit de interesant și sper că uh, voi răspunde așteptărilor comisiei în, uh, în cele ce voi, vă voi comunica. Mulțumesc, domnule președinte. voi, uh, vă voi urma instrucțiunile și mă voi mulțumi cu o prezentare care uh, va încerca să fie una sintetică pentru a vă prezenta principalele teme fără a intra în toate detaliile, uh, putem să ne ocupăm de detalii în cursul schimbului de opinii. E o regiune foarte vastă, întinsă și trebuie să fim selectivi pentru că fiecare țară este un univers în sine fără exagerări și vom vedea acest lucru cu Cârgăstanul, care constituie subiectul principal al reuniunii noastre acum. Deci voi începe cu evenimentele uh, petrecute în Cârgăstan, încercând să răspund unei simple întrebări. De ce? De ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? Pentru că toată lumea uh, din țară și din exterior uh, a fost luată prin surprindere. Și un al doilea punct la care voi încerca să mă refer este, se referă la angajamentul Uniunii Europene uh, și modul în care Uniunea Europeană este implicată, cum este angajată și ce va face, ce va încerca să facă. Și în al treilea rând, ținând cont de observațiile făcute de către Parlamentul European în cursul uh, intervenției din 20 aprilie a doamnei Ashton în fața Parlamentului, uh, au fost puse o serie de întrebări privind uh, strategia Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Deci cred că ar fi util uh, să fac unele comentarii pe acest subiect, dacă trebuie revăzută strategia noastră și în ce măsură. Și aici voi încerca să uh, pun câteva repere, să fixez câteva repere. Deci, în primul rând, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Uh, există mijloace, uh, există motive interne și externe. Uh, motivele interne. Uh, dacă mi îngăduiți, uh, mă voi, uh, mă voi referi la recentele evoluții Cârgâstanul a apărut în 1992, uh, s-a desprins din Uniunea Sovietică, e una din republicile sovietice care au devenit independente cumva în ciuda lor, în ciuda voinței lor. E, e vorba de o mică republică uh, modestă în cadrul Uniunii Sovietice care dintr-o dată a trebuit să iasă uh, la rampă pe scena internațională. Și după în prima dată residentului Akaev, care s-a terminat nu prea fericit cu un episod care poate fi comparat cu cel care tocmai s-a produs, dar mai puțin violent, e important, e vorba de evenimentele din 2005, care a fost numită puțin cam rapid eh, Revoluția la Lelelor, pentru că n-a fost vorba până la urmă decât o schimbare eh, destul de pacifică de, auto, de autoritate, de putere la Bishkek. Așadar, au existat eh, un transfer de putere în condiții comparabile Mm, în urma unor alegeri parțial manipulate, opinia publică a reacționat, a avut loc manifestații, s-au mobilizat ONG-urile și s-a mobilizat opoziția și uh, președintele Akaev a trebuit să cedeze puterea dar în mod uh, destul de pacific, deci nu au existat victime, dar uh, nu așa au stat lucrurile și anul acesta. Dar în fine, revoluția despre care vorbesc, uh, până la urmă a fost expresia unei voințe a Kyrgyzstanului și a părții sale cele mai dinamice, pentru că există o societate civilă foarte dinamică, să iasă din marasmul clienteli- clientelismului, ca să mă exprim pe scurt. Deci această revoluție a dat naștere, această pseudo-revoluție a dat naștere unui ciclu uh, Uh, din nefericire, este un model. Uh, deci este vorba despre proteste democratice care răspund unei nevoi autentice din țară, cu o societate civilă destul de puternică, cu o bună capacitate de a se afirma și de a se organiza, de a se mobiliza și suntem în contact cu reprezentanții societății civile, iar mai apoi, ceea ce eu aș numi o instabilitate a puterii, uh, marcată printr-o mobilizare permanentă care îngrădește activitatea țării uh, din punct de vedere instituțional. Putem uh, numi asta democrație de stradă, democrația străzii. Deci e vorba de manifestații, contramanifestații. Fiecare parte își mobilizează suporterii uh, și, sigur, inclusiv prin mijloace bănești să iasă în stradă și E vorba deci de o instabilitate care uh, se termină, uh, sfârșitul ciclului este uh, că cel mai puternic preia puterea și confiscă întregul aparat politic <clears throat> și orientează țara spre uh, Je vois trois états. un regim de clan. Deci, iată această o etapă, o, o, o un impuls democratic, apoi agitație politică, instabilitate, luptă pentru putere uh, în toate modurile posibile și apoi confiscarea puterii de către un clan și confiscarea acestei aspirații uh, democratice. Deci simplific, dar asta s-a întâmplat uh, pe parcursul a 5 ani. Și atunci, deci am ajuns într-un fel la un sfârșit de ciclu, opinia publică era frustrată în 2004-2005 și acum, deci am avut o, un fel de repetare a acestui ciclu. Și acum întrebarea se pune unde, spre, încotro se îndreaptă Cârgâstanul. Se va reproduce acest ciclu ca o fatalitate uh, care afectează democrația Cârgâstanului? Acum nu vreau să intru în detaliu, dar trebuie adăugați uh, și factori economici uh, uh, ca, uh, în calitate de cauze acestor uh, evenimente, pentru că țara depinde <clears throat> de banii care vin de la emigranți, sunt 300-400 de mii de emigranți care se află în Rusia și care trimit bani în țară, sursă de venituri foarte importante, precum și în aceea situație și în Tajikistan, cealaltă țară săracă din uh, Asia Centrală. Și apoi ultima cauză, pe scurt, o reprezintă comportamentul guvernului. Am vorbit deja că un clan a confiscat puterea, un clan corupt, care și-a însușit toate bogățiile naționale, o putere dezorganizată, cu putere exagerate pentru președinte, un guvern destructurat, un transfer al autorității a guvernului spre președinte, nu intru în detalii, dar au avut loc arestări, Uh, noi, Uniunea Europeană, am intervenit în acest caz, au avut loc, s-au comis asasinate la care noi am reacționat și în aceste ultime luni au uh, crescut prețurile la electricitate, la apă și așa mai departe, care uh, lucru care a dus la proteste și la o insatisfacție din ce în ce mai mare. Un președinte care a încercat să aniverseze cea de-a cincea aniversare a Revoluției la Lelelor cu o mare manifestație publică, în cursul căreia a declarat că trebuie să iasă din modelul tradițional de, al democrației și că are nevoie, țara are nevoie de democrație consultativă. Uh, doar acest detaliu vă poate arăta cât de, cât, cât de rău se răutățise situația. Și uh, au avut loc pe data de 6 aprilie prime manifi, primele manifestații și toți capii opoziției au fost arestați și astfel uh, s-a produs uh, mobilizarea tuturor forțelor opoziției unite pentru a protesta colectiv pentru a cere eliberarea uh, capilor, șefilor opoziției. Deci toate condițiile au fost create, practic, de stângăcia politică în care a fost, cu care a fost gestionată această nemulțumire populară și s-a, totul s-a încheiat cu o dramă deci s-a deschis focul pe data de 7, pe piața prezidențială, au fost 84 de morți, o tragedie pentru Kyrgyzstan și uh, guvernul uh, a putut conștientiza acest lucru pentru că e vorba de prima oară când s-a produs o astfel de dramă și o traumă și pentru că uh, Akaev cedase puterea în mod pacific. Există și factori externi, dar nu vreau să intru în detalii nici aici, uh, că, pentru că nu trebuie făcute nici prea multe speculații. În momentul actual e prea devreme să putem avea o judecată completă, pentru că se spune că lucrurile au fost încurajate de Rusia, dar eu cred <clears throat> că faptele pe care le-am descris aici erau destul de puternice pentru a nu mm, ă, face asemenea speculații, dar voi enumera două ă, fapte obiective. În primul rând, Cârgăstanul, să fie foarte clar, nu apare deloc în presa rusă în mod obișnuit și în, lunii, în lunile ianuarie, februarie, martie s-a putut constata uh, o înmulțire a, a comentariilor critice, a analizelor privind uh, slăbiciunile uh, regimului uh, și deci o nemulțumire față de comportamentul președintelui Bakiev, în primul rând. Și în al doilea rând, pe data de 1 aprilie, deci cu 5 zile înaintea evenimentelor de la Talas, <clears throat> S-a declanșat un proces foarte rapid și deci a existat un anunț, s-a luat o măsură din partea Rusiei, e, e vorba de un impozit, o taxă la export de 100%. Le Kyrgyzstan, qui vit d'importation. Pentru combustibil exportat spre Kyrgyzstan, o țară care nu are resurse de energie. Și sigur că asta la începutul muncilor câmpului, și atunci e clar că au crescut prețurile la orice fel de activitate de ordin economic, uh, lucru care a accelerat evenimentele. Acum, ce să, ce, părere, ce să credem despre acest guvern? E bine, în primul rând, sigur, e vorba de uh, un fost uh, foști miniștri, dar miniștri care au fost dezamăgiți de uh, președintele Bachiev care au participat la evenimentele din 2005, dar s-au distanțat apoi de Bachiev și unii au fost uh, chiar și uh, întemnițați. Noi am uh, păstrat contactul cu ei și am intervenit în favoarea lor în acești ultimi cinci ani. și astăzi ei au reprezentat uh, opoziția democratică, deci sunt foarte conștienți de faptul că se află într-o situație paradoxală și ei înșiși o recunosc. Dar ce doresc ei este să se revină spre un regim de drept și constituțional, reafirmând specificitatea Cârgâstanului față de uh, mă rog, orientarea politică dominantă din zonă, deci regimul prezidențialist, a spune. Uh, există un proiect al Comisiei de Veneția, deci există un proiect de Uh, o Constituție parlamentaristă, un regim parlamentar cu un uh, președinte nu onorific, dar care își rezervă răspunderi esențiale ținând de identitatea și viața națiunii, însă răspunderea guvernului este complet în mâna șefului guvernului care este numit de Parlament. Deci e o democrație parlamentară după model european. Nu va fi ușor, dar asta a fost alegerea lor foarte clară să spună că așa vrem noi cârghizii cu o experiență de până acum falimentară, așa vrem să ne îmbunătățim lucrurile pe viitor. Mesajul e clar. În al doilea rând, cum răspunde Europa? Foarte pe scurt, reamintesc punctele principale. Uh, au fost uh, poziții uh, ale doamnei Ashton pe data de 7, 8 și 9 aprilie, luări de poziții în urma cărora am fost trimis în misiune pentru a transmite acest mesaj că trebuie să se întoarcă țara la pacea civilă, la ordinea publică, la statul de drept și la o democrație constituțională și astfel m-am aflat în centrul evenimentelor în zilele uh, următoare, din 10 până în 14 aprilie, la, m-am aflat la Bishkek în coordonare cu OSCE-ul și ONU, am stabilit imediat o bună coordonare și cred că am transmis exact același mesaj pe care l-am amintit aici și că am ajutat într-o câtva uh, să se întoarcă lucrurile la calm și la căutarea unor soluții uh, pacifice cu plecarea, cu fuga fostului președinte Bachiev pentru a facilita întoarcerea la o pace civilă. În același timp, mesajul nostru a fost unul foarte clar, că dorim semne precise, dorim o foaie de parcurs uh, de întoarcere la democrație. Asta a solicitat Consiliul Ministrilor uh, de Externe. Textul aveți în fața ochilor, a fost distribuit. Și asta e logica mesajului pe care l-am pe care îl vom transmite mâine ministrului, ministrilor interimari în cadrul un, unei întâlniri informale UE-Asia Centrală. Se va desfășura această reuniune mâine la Bruxelles și deci așteptăm o foaie de parcurs precisă. Uh, mă opresc aici, domnule președinte. Uh, partea legată de Asia Centrală uh, mă voi referi la aceasta mai târziu dacă îmi îngăduiți. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnului doctor Morel care a respectat uh, foarte precis timpul alocat și a fost o intervenție foarte precisă, punctuală. Uh, voi da cuvântul domnului Bartoloții, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu țările din Asia Centrală, însă vă spun că uh, e pe cale de a fi distribuit un raport asupra Cârgăstanului, care reprezintă rezultatul uh, recentei întâlniri, întâlnirea de ieri a ministrilor de externe, deci veți avea la dispoziție și această informație. Așadar, dau cuvântul domnului Bartoloții. Dacă vă puteți încadra 10 minute, uh, ar fi foarte de apreciat. Mulțumesc, domnule Albertini pentru cuvintele amabile. Vreau să mulțumesc uh, și uh, domnului Morel, reprezentant special al Uniunii Europene, care ne-a prezentat situația în Kyrgyzstan. Eu, în calitate de președinte al delegației pentru relațiile cu țările din Asia Centrală, consider că, din partea Uniunii Europene, trebuie să acordăm o atenție deosebită acestei zone, pentru că e vorba de in, interese din punct de vedere al siguranței internaționale, interes, plus interesele pe care Uniunea Europeană le are în această zonă uh, față de aprovizionarea cu energie. Eu am uh, urmărit evenimentele recente din Kyrgyzstan și, în primul rând, vreau să spun că mi-am exprimat condoleanțele pentru victimele evenimentelor și speranța că uh, se va evita orice nouă vărsare de sânge. Ca și acum, uh, am văzut că acum 5 ani Revoluția uh, Lalelelor a trezit speranțe pentru evoluția acestei țări, care pentru o perioadă de timp a părut că va putea fi un exemplu pentru alte țări din Asia Centrală în tentativa acestora de a construi societăți mai democratice și de a asigura cetățenilor lor condiții mai bune de viață și de muncă. Din păcate, trebuie să admitem că aceste speranțe inițiale au fost urmate de o deziluzie. Populația în ultimii ani a fost din ce în ce mai nemulțumită, au crescut și acuzele de nepotism, corupție față de putere, uh, care până la urmă au dus la evenimentele din aceste zile despre care vorbim. Știm bine că Kyrgyzstan ocupă o poziție strategică în uh, această zonă și că marile puteri au importante uh, interese strategice în zonă. În calitate de președinte al delegației, sunt și co-președinte al Comisiei Parlamentare Mixtă, prevăzută acordul nostru de parteneriat și cooperare cu Kyrgyzstanul și în luna octombrie anului trecut ne-am întâlnit la Bruxelles cu colegii noștri kirghizi și am discutat despre aceste probleme și ne dorim un mai mare angajament uh, european pentru a ajuta dezvoltarea acestei țări importante. Dificultățile politice, după cum bine știm, știm sunt uh, mare parte consecința faptului că nu a existat o dezvoltare economică. Problemele cu uh, comunicări, căile de comunicație, transportul, energia și lipsa de investiții au jucat un rol și Uniunea Europeană, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, poate juca un rol mare strategia pentru Asia Centrală actualmente este revizuită și trebuie să țină cont de aceste aspecte. Aspecte care privesc și celelalte țări din zonă, Tajikistanul, Uzbekistanul și celelalte țări, eh, care sunt fundamentale pentru a stabiliza această zonă politico-geografică a Asiei. Uh, Uh, totuși, precondiția pentru dezvoltare economică și investiții esențiale este stabilitatea politică, în cadrul unui sistem democratic, deschis și responsabil. Uh, restaurarea, revenirea la o legalitate constituțională, alegeri libere și legale, dezvoltarea presei libere, libertatea de organizare și a partidelor și a societății civile sunt condiții esențiale pentru această dezvoltare și aici Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de un angajament coerent și continuu, conform unor, unor direcții care trebuie definite în conformitate cu procedurile noastre. E important, inclusiv prin rezoluția care trebuie aprobată următoarea, uh, în următoarea perioadă, că să subliniem uh, uh, voința Uniunii Europene și a Parlamentului European să intervenim concret în această zonă care, repet, are nevoie pe o politică externă coerentă a Uniunii Europene ă, în direcția unei stabilizări și a promovării unei democrații ă, reale, ă, nu numai cu vorbe, ci și cu intervenții concrete. Eu cred că concluziile Consiliului, cel puțin așa mi-am dat eu seama, cred că sunt condiții cu caracter general, constituite din bune intenții, dar nu și din inițiative concrete. Eu astăzi m-am întâlnit cu ambasadorul Cărgăstanului, domnul Azilov, și uh, domnia sa mi-a spus că guvernul provizoriu controlează în, în întregime teritoriul țării. Uh, Totuși, conform uh, știrilor date de ambasador, există 300-500 încă de uh, susținători uh, în armația ai fostului președinte cu care se desfășoară negocieri la nivel local pentru a se soluționa situația. Totuși, guvernul provizoriu a aprobat cum ne spunea și domnul reprezentant special al Uniunii Europene, domnul Morel. Deci guvernul provizoriu, spuneam, a prevăzut și a aprobat un plan de acțiune pentru uh, întoarcerea la democrație care prevede organizarea unui referendum pentru un proiect de Constituție pe data de 27 iunie și alegeri în luna octombrie. Observatorii internaționali, sigur, vor fi invitați cu această ocazie și forma guvernării țării s-ar schimba uh, spre un sistem cu un caracter mai puțin prezidențial și mai parlamentar. Baza NATO de la Manat va fi menținută cel puțin până în iulie 2011. Se pare că așa a hotărât guvernul provizoriu împreună cu reprezentanții NATO. Ă, aprovizionarea cu alimente a țării ă, se află într-o situație dramatică și un ajutor umanitar al Uniunii Europene ar fi necesar și urgent. Și eu cred că în rezoluția pe care Parlamentul European săptămâna viitoare o va discuta și o va adopta, cred că ar trebui uh, ca, uh, să, să existe o invitație, o solicitare adresată Comisiei să uh, trimită ajutoare inclusiv alimentare urgent pentru a ajuta uh, această țară. Din punctul meu de vedere, am subliniat în cele spuse ambasadorului importanța de a rezolva probleme legate de siguranță Uh, pentru ca să nu mai există vărsare de sânge. Și sperăm că Kyrgyzstanul își va menține angajamentele internaționale actuale. E important un progres rapid, de asemenea, spre o democrație parlamentară. Și am subliniat faptul că Parlamentul European e sensibil față de urgența situației și împreună cu celelalte instituții ale Uniunii uh, va încerca să ajute poporul Kyrgyzstanului în acest moment deosebit de dificil cred că asta poate să fie uh, linia de acțiune a tuturor grupurilor politice pentru încercarea de a elabora documentul de rezoluție pe care Parlamentul ar trebui să-l adopte. Eu invit Comisia Europeană să intervină, nu în general, ci concret, într-un moment atât de important și delicat pentru poporul Kyrgyz, care cu siguranță se află, trece prin uh, mari dificultăți. Mulțumesc, uh, domnule Bartolozzi, spune președintele. Avem acum o serie de intervenții. Voi începe prin a da cuvântul doamna, doamnei Nicolai, raportare pentru Turkmenistan, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Fără îndoială, situația uh, este una care este de natură să preocupe și să îngrijoreze pe toți cei care se, uh, sunt interesați de zonă. Eu, uh, văzând în momentul de față concluziile Consiliului, consider că ele sunt uh, prea soft și mă refer la ultimul paragraf la care se face referire de a continua să urmărim situația din zonă alături de actori relevanți Uh, internațional, ceea ce, în opinia mea, nu denotă o preocupare uh, care să fie concretă și manifestă uh, a UE față de această zonă. Eu cred că rezoluția pe care Parlamentul European o va adopta va trebui să cuprindă o serie de măsuri concrete uh, măsuri menite să sprijine situația din zonă și să dea o șansă unor pași democratici, dar să și constituie un semnal de preocupare pentru întreaga arie politică a Uniunii Europene pentru situația din Caucaz. Am o întrebare uh, specifică pentru domnul uh, ambasador uh, Morel. Excelență, sunt doi actori importanți în această zonă, Rusia și Statele Unite și uh, acest guvern provizoriu, sigur, uh, cu o viziune democratică cumva mai manifestă, dar și el făcând parte din, uh, uh, în diverse forme din vechea administrație, retragerea și încheierea tratatului cu Statele Unite probabil în această vară. Credeți că va schimba într-un fel determinarea Uh, acestei țări spre o democrație de tip consolidat, de tip european, de tip american sau, din potrivă, uh, va trece această țară sub o influență mult mai puternică uh, a Moscovei, știut fiind că pârghiile economice de influențare a țării sunt mult mai puternice dinspre Kremlin. Grazie, onorevole Nicolai. La parola all'onorevole... Mulțumim și acum are cuvântul domnul Peterle, raportor pentru Tajikistan. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Morelu za... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Morel pentru prezentarea făcută, prezentarea atât de punctuală a situației din, din Kyrgyzstan acum 5 ani uh, uh, am uh, urmărit îndeaproape evenimentele petrecute în Kyrgyzstan în calitate de trimis special pentru OSCE, din partea OSCE. Într-adevăr, se pare că e vorba de un model, care, de un tipar care se repetă din nefericire. Acum 5 uh, ani nu s-au produs atâtea violențe, acum știm că au existat atâtea, atâtea morți. Situația asta înrăutățit, nu s-au înregistrat uh, progrese democratice și nici progrese ce privește statul de drept. Și nu există o alternativă democratică în, acest țar, în această țară prin care să se poată schimba situația. Opoziția a apărut din rândurile celor care au guvernat deja țara. Cei care au colaborat cu Akaev și acum uh, fostul ministru de uh, externe este șeful noului guvern. Eh, acest guvern eh, recrutează persoane din fosta echipă de guvern. Deci eu cred că situația trebuie să ne preocupe, să ne gândim serios la ce se întâmplă acolo și cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică foarte clară prin care să-și poată aduce contribuția la rezolvarea situației din zonă și să încerce să demonstreze că nu e neapărat necesar ca istoria să se repete, ci că această țară poate să facă un pas înainte spre uh, ceva nou. Acest plan de acțiune pentru o readucere a democrației în țară, într-adevăr, aduce multe modificări, dar mă întreb ce se va întâmpla mai apoi. Asta mă îngrijorează pe mine, pentru că acest tip de situații a existat deja în această țară și apoi lucrurile s-au răutățit. Deci, în acest moment, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să colaboreze în cadrul unui proces care să nu uh, pună doar bazele unui stat democratic, ci și a unui stat care să guverneze în mod adecvat, corespunzător, care uh, uh, să fie ancorat în realitate. De aceea vreau să știu care va fi planul nostru de acțiune, care va fi concret, aș dori să știu angajamentul nostru, pentru că e vorba de Cârgâstan, o țară care, deși mică, e foarte importantă pentru stabilitatea din regiune. Nu contează dacă are sau nu petrol. E o țară importantă pentru stabilitatea din regiune și de aceea eu cred că strategia noastră pentru Asia Centrală trebuie să acorde un rol deosebit Kyrgyzstanului. E timpul să acționăm. Acum 5 ani de zile nu aveam un reprezentant uh, special pentru această țară, acum avem, de aceea cred că e vorba de o regiune care uh, trebuie, la care trebuie să fim foarte atenți dacă dorim să evităm alte probleme pe viitor. Mulțumesc, domnule Peterle, spune președintele și acum are cuvântul domnul Provera, prim vicepreședinte al Comisiei uh, de Afaceri Externe. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru domnul ambasador Morel, căruia îi mulțumesc pentru prezentarea făcută. Există elemente care fac să ne gândim la prezența unui extremism religios în regiune și eventual ce șanse are extremismul islamic să se dezvolte în această regiune. În al doilea rând, există speranțe concrete de a putea modifica o situație ca cea prezentată de dumneavoastră Uh, asta doar printr-o nouă Constituție și un regim parlamentar. Eu nu cred că aceste schimbări instituționale vor putea să contribuie la ameliorarea radicală a situației dacă nu ameliorăm și conștiința politică și socială, uh, dacă acestea nu se maturizează în rândurile oamenilor. Cred că uh, Comisia trebuie să uh, uh, conlucreze cu uh, societatea civilă educația, gândindu-ne pe termen mediu și lung, pentru că rezultatele pe termen scurt nu mi se pare că ar putea fi foarte importante sau concrete. Mulțumesc, domnule Provera. Hai, cum să doamna Vaidere. Domnule președinte, aș vrea mai înainte de toate să vă spun că sunt dezamăgită în ce privește comunicarea Consiliului. Asemenea comunicării eh, făcute de doamna Ashton în primele zile după evenimentele respective, eh, este și această comunicare o adunătură de fraze uzuale uh, Eh, care însă nu au nicio valoare, nu ne oferă nimic concret. Aș vrea să aud răspunsuri concrete la întrebări concrete. Mai întâi, care este atitudinea noastră față de guvernul interimar cârgâz? Care este poziția noastră a Uniunii Europene față de lovitura de stat care a, eh, prin care a fost îndepărtat uh, fostul președinte al Kyrgyzstanului. Uh, după cum știm, uh, Rusia a relatat pe larg despre evenimentele din Kyrgyzstan și în Georgia s-au făcut relatări detaliate în presă și ne ne îngrijorează faptul că ar putea să uh, existe sau să se fi întâmplat deja unele evoluții, unele elemente politice care la noi nu sunt luate în seamă în timp ce situația este uh, tensionată, în timp ce, de exemplu, în cursul violențelor uh, au murit oameni, au fost furate arme și piese de armament și și tot ce știm noi este că se, uh, se poartă niște negocieri, uh, uh, dar de pe poziții de forță. Ce vom face? Vom accepta acest guvern interimar? Sau care care va fi poziția noastră, cum vom demonstra poziția de forță a Uniunii Europene, pentru că dacă doar urmărim ce se întâmplă acolo, nu vom avea absolut nici o influență asupra acestei regiuni de importanță strategică majoră. Vă mulțumesc! Mm, grazie, eh, onorevole Vaidere. Mulțumesc, doamne Vaidere, și are cuvântul doamna Nevedalova acum. Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo dostala na rad. Ja by som len chcela sa spýtať... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mă acordați cuvântul. Mai înainte de toate, vreau să îi mulțumesc domnului Morel pentru raportul său. Se vede, domnule Morel, că vă pricepeți la ceea ce ați scris și că ați depus o muncă deosebită în acest raport arătați că trebuie să luăm în serios evenimentele din această regiune. Și de aceea vă întreb, domnule raportor, care sunt pașii pe care ar trebui să-i luăm la nivelul Uniunii Europene pentru a, a, a progresa? Ce vrem să facem și care sunt, în opinia dumneavoastră, măsurile oportune, fie ele în domeniul financiar, fie în domeniul umanitar? Eh, această regiune este una eh, care este, are frontieră comună cu Afganistan, este o regiune labilă și această situație nu poate fi pentru noi indiferentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, cred că poate ar fi bine să uh, facem o pauză cu întrebările și să dăm cuvântul domnului Morel și apoi o a doua rundă de întrebări. Vă rog, acum domnule Morel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor parlamentarilor pentru întrebările foarte pertinente care au fost adresate. O să încerc să răspund cât mai precis posibil, poate chiar telegrafic, având în vedere discuția de astăzi, uh, lucrurile pot să meargă foarte repede. În primul rând, uh, în ce privește prezentarea domnului Bartoloții, care vorbea despre importanța, importanța centrului de tranzit de la Manas. Da, este un element foarte important care uh, interesează în mod deosebit Uniunea Europeană. Este locul pe unde tranzitează toate efectele militare, echipamente, a tot ce înseamnă forța FIAS de stabilizare a Afganistanului. Este vorba de aeroportul Bishkek, numit și Manas, care este o bază militară și în urma acordului din iunie 2009 a primit uh, numele de centru de tranzit. Uh, între 500 și 600 de persoane aterizează în fiecare zi aici și se pregătesc să decoleze spre Afganistan sau, din potrivă, să întorc din Afganistan și fac o escală înainte de a reveni eventual acolo. Deci este vorba de un centru absolut strategic pentru uh, ansamblul trupelor Uh, și, de fapt, pentru toată Uniunea Europeană care a trimis uh, în uh, Afganistan trupe și alte efecte militare. Deci suntem direct vizați cu toții. Este foarte clar că rețeaua strategică a americanilor permite tranzitele prin alte locuri, cum ar fi prin Golf. Dar dacă vă uitați pentru Uniunea Europeană, acesta este un punct direct de trecere așa că nu va fi foarte ușor să găsim o altă soluție de tranzit în relația noastră cu Afganistanul. Am vizitat deja de două ori acest centru și pot să vă spun că uh, chiar din punct de vedere fizic uh, din exterior se vede clar diferența între cei care vin din Afganistan și cei care pleacă spre Afganistan. Este un loc de trecere deosebit de important. Iar Spania și Franța au uh, un detașament uh, specializat de transporturi medico medicale um, și apoi un detașament, o unitate uh, de aprovizionare care parașutează hrană și alte echipamente Uh, prin Dușanbe. Deci alt punct de trecere. Însă, încă o dată, uh, importanța centrului Manas este foarte mare, așa cum a spus și uh, domnul Bartoloți. Doamna Nicolai, acum. Da, într-adevăr, Rusia și Rusia și Statele Unite sunt parteneri deosebiți, în special Rusia, în parteneriatul cu Kyrgyzstanul. Să nu uităm însă nici China. În primul rând, din punct de vedere economic, pentru că aici Kyrgyzstanul devine un punct de trecere a exporturilor uh, chinezești spre restul a Asiei centrale. Deci, iată un alt actor important. Acum, ați vorbit despre uh, modelul american sau modelul rusesc, nu știu ce să spun, uh, însă am subliniat mai devreme alegerea făcută și în mod conștient de elitele actuale, și anume Astfel, uh, elitele din țară au cerut ajutorul Consiliului Europei, a Comisiei de la Veneția, pentru a elabora un proiect de Constituție care tocmai a început să fie transmis. Lucrările vor continua pe 18 mai anul acesta și eu am un mandat foarte clar din partea doamnei Ashton de a continua munca mea pe teren, uh, un mandat deosebit de important și tocmai și eu mă voi deplasa foarte în curând acolo. Suntem în contact direct cu secretariatul Comisiei de la Veneția pentru că um, Uniunea Europeană și secretariatul Consiliului Europei la Veneția lucrează împreună pentru a adu aduce un sprijin în ce privește elaborarea Constituției. Domnul Market de acolo are experiență îndelugată în Balcani și uh, cunoaște situația constituțională. Iată, se va deschide o nouă etapă Uh, în ce privește uh, activitățile Consiliului pe 6 mai, vor exista proiecte scrise, uh, replici și răspunsuri și apoi vor începe lucrări foarte clare și consultări publice care să aducă sprijin Consiliului în sensul pe care l-am menționat. Deci avem o etapă foarte clară și precisă, un proces prin care încercăm să răspundem dezideratelor Kyrgyzstanului în ceea ce privește construirea unui regim constituțional. Și astfel uh, pot să mai răspund și la alte întrebări puse. M-aș referi aici la echilibru între nord și sud. Este vorba de o țară care nu poate să aleagă un regim federal pentru că este o țară relativ mică, ci uh, ideea este de a avea un uh, instituții și structuri câr, uh, cârghize și nu de tip uh, clan sau trib. E vorba de a stimula și construi dimensiunea națională. Așa că să nu uităm învățămintele din trecut. Trebuie să trecem de la scrutinul uninominal la scrutinul pe listă și la promovarea partidelor naționale. Uh, știm foarte bine care este logica subiacentă. Am avem 20 de ani de democrație prezidențială în Kyrgyzstan și să nu uităm că uh, votul uninominal înseamnă favorizarea foarte clară a unei logici de clan. Șefi uh, uh locali, regionali, care sfârșesc prin a câștiga întotdeauna alegerile. Vedeți foarte bine, deci, problema echilibrului puterilor, care este foarte dificil de, de, de realizat, și uh, problema alegerii regimului constituțional. Noi suntem direct angajați în aceste dezbateri și în aceste evoluții, cu toți exper- experții noștri, cu toate resursele pe care le avem în dispoziție la scara întregii Europe. Iată câteva răspunsuri din partea mea. Și acum m-aș referi la foștii sau vechii membri. Cu toții au făcut pușcărie la un moment dat. De exemplu, uh, după 2005, la un moment dat au fost pe scena politică și apoi s-au dezis de Bachiev și au intrat în opoziție. Bineînțeles că nu este o garanție absolută pentru viitor, trebuie să fim prudenți, vigilenți și să transmitem mesajul foarte clar, care cu siguranță a fost deja exprimat. Mesajul pe care noi îl transmitem foarte clar în fiecare zi este foarte precis. Mă refer la riscurile care pot să apară. Ă, mâine voi ă, discuta cu ministrul de resort din Kyrgyzstan interimar uh, în ceea ce privește garanțiile privind o personalitate care a fost uh, uh, întemnițată sau asupra situației din închisori de acolo. Am fost atenționat de Crucea Roșie. Și iată subiecte extrem de precise pe care le voi aborda cu ministrul respectiv în ceea ce privește noua generație, noile chipuri care au, fost, care au apărut, cei care n-au fost compromiși și așa mai departe. Încă o dată, prudență, pentru că acea a treia forță Uh, tineri care își așteaptă rândul. S-a vorbit aici de asociații sportive care fac orice numai sport, nu? E vorba de fundații culturale care se ocupă de memoria istorică, culturală, religioasă din regiune. Iată aceste noi figuri, noi chipuri. Trebuie să fim atenți și să vedem exact ce vor ei cu precizie care sunt ambițiile lor, care poate uneori nu rimează cu democrația, dar ce e încă o dată prudență. În sfârșit, riscul integrismului, el există într-adevăr. Însă, avem acolo o societate civilă în această țară. Aș spune că ne, suntem în fața unui islam teolo, uh, ideologic, teologic, familial și nu, și nu un islam teologic. Este un popor nomad aici, care are un, un, uh, o istorie a islamului sociologică și de relații de familie care nu are nicio legătură cu alte tipuri de islam. Kirghizii sunt un popor nomad, un popor de la munte, care a încercat să se uh, sedentarizeze în timpul uh, regimului sovietic. Deci e vorba aici de relații um, de familie și nimic de ordin teologic pur sau de doctrină. Viața religioasă în sine este una relativ pașnică, e vorba de relații de tip uh, tradițional și, în general, este ceva, un mod de conviețuire teologică sau religioasă pacificată, pașnică. Într-adevăr, în regiune, în ultimii 20 de ani, au apărut anumite elemente și presiuni de tip uh, mai extremist, uh, alte mișcări, cum ar fi tabli și așa mai departe, influențe chiar din Peșaua, asta ca să fiu mai simplu, deci tot felul de influențe. Am fost uh, în 1992 primul ambasador al Franței în această țară, cunosc bine, cunosc și regiunea lacurilor Sicul, care este undeva într-o zonă muntoasă de înaltă altitudine și mi s-a comunicat și recent, am avut uh, confirmarea faptului că la, pe marginea lacului Sicul s-au instalat uh, grupuri uh, de isicul, dar trebuie spus că în această regiune a Asiei Centrale, tot ce înseamnă nemulțumire socială și nemulțumire față de condițiile de trai uh, Uh, sunt uh, absolut de înțeles, pentru că viața este grea, se întrerupe curentul, nu sunt destule resurse energetice. Deci, bineînțeles, există motive uh, de nemulțumire socială care sunt poate deturnate de mișcările integriste, extremiste, deci trebuie să fim atenți și aici. Aș mai răspunde acum și la o întrebare legată de nivelul angajamentului nostru. Încă o dată, Consiliul a dorit ieri să dea o orientare, o direcție, să confirme angajamentul luat de faptul că am fost prezenți pe teren încă de la început, am transmis un mesaj foarte clar pentru a evita orice fel de uh, interpretări greșite, să nu existe vendetă împotriva președintelui demis. Uh, în orice caz, situația uh, este una delicată și continuăm să ne angajăm uh, și uh, vom continua să uh, lucrăm cu ministrii, uh, ministrul de externe interimar al Kyrgyzstanului uh, și așa mai departe. Nevoile de finanțare. Și aici avem în vedere o serie de, de măsuri. Avem în vedere 30 de milioane de euro și prioritatea este ca aceste fonduri să circule, să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Un exemplu, de mai bine 10 ani Uniunea Europeană asigură un venit minim pentru 300.000 de chirghizi, pătura cea mai săracă a populației. Deci mai bine de 10 ani de zile contribuim la stabilizarea acestei țări, mai ales în Valea Fergana și în sudul țării. Și trebuie să continuăm să facem acest lucru un alt comentariu. Nu există sau nu e nevoie de ceva uh, imediat, de urgență. Trebuie să avem o abordare poate mai puțin clasică și să vedem în mod punctual care ar fi totuși acele nevoi care contribuie la stabilizarea țării. Iată câteva răspunsuri și sper că nu am uitat elemente importante. Vă mulțumesc. Eh, Dr. Morel. Mulțumesc, domnule doctor Morel. Avem probleme însă cu uh, ordinea de zi de astăzi, deci trebuie să încheiem în lista cu cele patru persoane care s-au scris la cuvânt. Deci, ultima rundă de întrebări, începând cu doamna Iegle, pentru trei minute. Vă mulțumesc, domnul președinte și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Morel. Nici nu cred că voi avea nevoie de trei minute pentru expunerea mea. Domnule ambasador, ați spus că aveți cunoștințe eh, temenice în ce privește regiunea și Cârcăstanul, că eh, sunteți atașat de această țară. Uh, Ați dat însă doar răspunsuri parțiale și de aceea vă întreb, uh, instrumentele pe care noi le avem la îndemuns, instrumentele pe care le uh, aplică Comisia sunt de ajuns pentru a influența în sens pozitiv uh, situația? Acum cinci ani, când a fost ales Bacaev, am avut impresia că lucrurile vor merge într-o direcție bună, dar am stat, eh, am asistat pasiv la eh, o înrăutățire a unei situații care nu s-a înrăutățit doar săptămâna trecută. Vă reamintesc că acum 2 ani eh, am Uh, oferit un alt ajutor de 30 de milioane de euro, bani care undeva s-au uh, risipit și care se pare că nu și-au făcut efectul. Și atunci vreau să întreb cum vreți să faceți să, să intervenim mai bine anul acesta decât acum doi ani. Sigur că democratizarea, uh, cultura politică, aspectul umanitar sunt importante, dar cum, trebuie să facem cumva uh, ca între nordul ceva mai înstărit și sudul extrem de sărac să se restabilească cumva un echilibru ca și sudul să primească o, o șansă în plus. Și eu cunosc țara de peste 10 ani, um, dar și, și eu recunosc că am făcut uh, progrese, dar cred că uh, Cred că, sigur, cea mai bună posibilitate ar fi dacă Comisia Europeană, în ce privește intervențiile sale în Asia Centrală, ar interveni de la fața locului și nu de la distanță. Ați vorbit despre un islam sociologic. Susțin această afirmație, însă cred că uh, această sărăcie din sudul țării reprezintă uh, și o portiță pentru intrarea în țara unor elemente mult mai radicale. Cred că și aici trebuie să intervenim. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Jäger. Mulțumesc, domnule Iegle. Are cuvântul domnul Boris. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam okazję pracować w delegacji do... Domnule președinte, vă mulțumesc. Uh, domnule președinte, am onoarea să fiu parte, membru a delegației pentru asta centrală. Uh, aici uh, observăm pe lângă slăbiciunea economică și o slăbiciune a statului democratic și a regimului regimurilor democratice și această slăbiciune, slăbiciune a, ajung, a degenerat în situația care l-a alungat până la urmă pe președintele Bahiev. Și atunci întreb dacă n-ar trebui să tratăm Kyrgyzstanul ca un fel de repetiție generală pentru o implicare mai amplă în Asia Centrală la modul general, pentru că uh, trebuie să privim acest uh, stat, uh, Kyrgyzstanul, și ca pe un loc în care se face un transfer de efecte militare americane într-o zonă altminte controlată de Rusia. Într-adevăr, avem de-a face cu un stat care timp de 20 de ani a cunoscut uh, bune practici pe calea democratizării și mă bucur că experții noștri vor asista, vor ajuta pe Kyrgyz să-și rescrie Constituția Constituția. Însă cred că este vorba, este necesară o transformare sistemică în această țară și atunci întrebarea mea eh, implicarea noastră actuală în Kyrgyzstan va, se va baza eh, pe o asistență caz, de la caz la caz sau în baza unei strategii mai ample? Domnul Dorfman. Eu vrei Mulțumesc, domnule președinte. După cele două întrebări foarte rapide pe care le voi adresa domnului Morel, uh, una este cum, dată, cum evaluați stabilitatea țării după evoluțiile din ultimele săptămâni? În acest moment există un pericol de reîntoarcere la violență sau nu? Și cum evaluați uh, situația în vederea, în perspectiva acestui referendum constituțional care va fi organizat? pentru că și aici ar fi un nou pericol de violență. Dumneavoastră ce credeți? Sau uh, situația a fost deja pacificată și părțile s-au înțeles? Mulțumesc, mulțumesc, domnule Dorfman. Dacă și comisia dorește să intervină, poate să o facă pentru uh, minute. Dacă nu, dăm cuvântul uh, din nou domnului doctor Morel pentru concluzii. Vă rog. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte, foarte pe scurt. Uh, Reprezintă uh, Serviciul de Ajutor Umanitar ECO al Comisiei Europene, deci mă pot pronunța asupra unui răspuns politic al Uniunii Europene, ci doar să mă concentrez asupra ajutorilor alimentare. Dar știți că nu e vorba de o... Acesta nu e un instrument de gestionare a unei crize politice. Domnul Morel a spus foarte bine, avem un expert acolo, la fața locului, la Bușchec, care face o analiză, ne-a trimis deja un raport care a fost uh, um, difuzat în uh, instituții și în statele membre în această dimineață, care uh, spune pe scurt că principalele nevoi umanitare, care erau destul de reduse, au fost deja acoperite în acest moment, că partenerii cu care lucrăm noi au dispun de propriile fonduri în majoritatea cazurilor dar că sigur că rămânem în contact, rămânem gata să intervenim dacă va fi necesar. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc reprezentantului Comisiei și, deci, uh, cum spuneam, uh, în final dau din nou cuvântul domnului doctor Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să revin la o întrebare la care n-am răspuns, dar o întrebare importantă, dacă recunoaștem sau nu acest guvern. Această întrebare revine uh, adesea, am abordat-o încă de la început și s-a făcut o alegere pe care o respectăm, o alegere, cred eu, foarte clară. Problema recuno- recunoașterii nu se pune acum ca atare. E mult mai bine decât să ne punem întrebări în legătură cu dimensiunea juridică a guvernului de tranziție, e mult mai bine să ne ocupăm acum de nevoile imediate și să contribuim direct la stabilizarea țării. Uh, asta sperând că țara se îndreaptă în direcția corectă. Acesta este mesajul pe care l-am transmis încă din prima zi, confirmat de doamna Ashton, chiar dacă a fost judecat că a făcut-o de o manieră prea generală, credeți-mă, doamnă Vaidere, mesajul a fost bine înțeles la Bishkek și mâine așteptăm răspunsuri precise din partea guvernului interimar. Asta este abordarea noastră. Decât să ne închidem într-un formalism uh, într-un moment în care situația rămâne fragilă. Asta e linia noastră de acțiune. Sigur, uh, sunt multe de făcut în următoarele șase luni, lucru reamintit de președintele grupului pentru Asia Centrală, referendum pe 27 iunie și alegeri pe 10 octombrie. Atunci abordez, răspund direct întrebărilor adresate mie în legătură cu necesitățile de la fața locului și în legătură cu ce ar fi necesar de făcut față de cele deja făcute. Experiența ne arată și putem să uh, generalizăm asta la nivelul întregii comisii, că orientările alese de noi, deci dezvoltarea statului de drept, asta înseamnă uh, inclusiv uh, construcția de închisori, deci finanțăm construcția de închisori, pentru că situația în domeniu era deplorabilă. Ăsta e un singur exemplu, dar asta înseamnă și o muncă de formare uh, în colaborare cu Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, reforma codului de procedură penală și așa mai departe. Uh, direcțiile pe care le-am ales noi sunt corecte, cred eu. Deci, și am putut vedea că aceste orientări sunt bune. Asta ne-au arătat ultimele zile. Nu trebuie revizuite liniile noastre de acțiune. Acum, în legătură cu stabilitatea, există o problemă a locurilor de muncă pentru tineri, problemă legată de situația economică acestei țări. Aici este nevoie de programe de urgență, mai ales în jurul Bușchecului. În jurul capitalei există o situație instabilă pentru că uh, tinerii sunt afectați, sunt loviți de șomaj, uh, o rată de 30-40% de, uh, în zona muntoasă din centrul țării, deci aici există o frustrare din partea tinerilor și așteptări, sigur, din partea lor și poate chiar și uh, tentația acestor tineri șomeri să recurgă la diverse uh, traficuri ilegale, la infracțiuni. Deci aici este un pericol și trebuie să fim atenți pentru că în Kyrgyzstan există o structură mai mult sau puțin organizată a, a, a corupției și a economiei, a pieței negre, a economiei din umbră cu un sistem de clanuri, dar sistemul a fost demontat și pentru un moment s-a deschis calea uh, pentru o nouă încercare de a se pune, de a se pune, uh, de a se organiza noi rețele criminale. Uh, Uh, uh, extinse. Deci trebuie să cooperăm cu forțele de ordine, cu securitatea, cu lupta agenția împotriva, de luptă împotriva drogurilor, care a fost eliminată la nivelul Ministerului de, Ministerului de Interne. Deci trebuie să uh, reconstruim, să colaborăm la reconstruirea unei forțe de luptă antidrog puternice, pentru că problema este serioasă și știm că poate deveni încă și mai periculoasă. Asta e, asta e răspunsul privind țintele pe care le avem noi în viitorul imediat. Am ales și susținerea democrației parlamentare ca fiind una din prioritățile noastre. Am dat exemplu Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, e un exemplu imediat. Asta implică, sigur, și susținere pentru formare, dar asta e mesajul pe care încerc să-l uh, transmit tuturor statelor, statelor membre. Deci să extindem posibilitatea unor sisteme de formație extinse, inclusiv formare, formare profesională, cu tineretul care să poată avea acces uh, la Europa, pentru că tineretul este afectat de șomaj și este frustrat. Universitățile din statele membre, după cum e prevăzut în strategie, eh, sau angajat uh, universitățile din, uh, spre sistemul Erasmus Mundus, asta e calea de urmat. Și acum, răspundând doamnei Iegel, Comisia e reprezentată în Kyrgyzstan cu o delegație completă, cu un șef de delegație, cu ambasadoarea Chantal Lebrecht, era, care s-a ocupat de o gestiune de proiect până acum, era doar o antenă, acum avem o delegație întreagă în curs de, de, de consolidare, echipa mea, echipa Consiliului, am uh, trimis experți pentru a consolida munca de analiză politică a unei echipe care se ocupa mai mult de dezvoltare, deci comisia se află acolo, dar pe moment Germania e cea care dispune acolo de o ambasadă și care asigură președinția și reprezentarea Uniunii Europene. S-a anunțat ieri de domnul Kushner, ministrul de externe francez, că Franța a hotărât să deschidă o ambasadă la Bușchec, acum aveam doar o înățăcinat de afaceri, deci, în următoarele zile se va deschide o ambasadă franceză la Bishkek și e paradoxal că țara asta este atât de apropiată de Europa, dar în același timp uh, e țara unde erau cele mai puține reprezentanțe ale Uniunii Europene. Deci aici probabil că există și un semnal adresat tuturor statelor membre să uh, conștientizeze situația. Problema sudului țării. Da. Este o problemă reală, dar să nu dramatizăm lucrurile. Uh, la un moment dat uh, ne-am temut că va exista o secesiune a Sudului, deci o ruptură între Sud și Nord, uh, Nordul care susține guvernul provizoriu. Dar uh, lucrurile nu au stat așa, am văzut asta din primele zile și Sudul era dezamăgit până la urmă de președintele Bakiev. El este originar din Jalalabad, din Valea Fergana, din Sud, Sudul Kyrgyzstanului, care reprezintă Știți că Stalin a decupat practic această vale unică, loc de trecere a drumului mătăsii, l-a împărțit în trei, în Kyrgyzstan, Tajikistan și Uzbekistan. Deci, după principiul divide et impera. O tehnică bine pusă la punct a lui Stalin și și astăzi încă acest, politica lui Stalin mai are consecințe. Deci, Sudul Uh, nu îl mai susținea pe domnul Bachiev și am văzut acest lucru. Dacă președintele a sperat că uh, îl va susține Sudul, lucrurile n-au stat așa. Însă asta nu înseamnă că Sudul acceptă tot ce vine din capitală. Și, și aici am transmis un mesaj foarte clar. E important ca guvernul provizoriu să rămână în contact cu toate forțele din țară și să nu se închidă în jocuri politice la nivelul capitalei. Chiar dacă sunt expresia unei voințe de uh, uh, întoarcere la democrație, guvernul trebuie să fie disponibil și să dialogueze cu toate forțele politice, pentru că în guvern nu sunt doar oameni originari din nord, ci și din sud. E vorba de menținerea unui echilibru prin, constru- prin elaborarea Constituției, unde trebuie reprezentate toate tendințele, toate forțele, să fie salvgardată unitatea țării dar cred că teama unei secesiuni după evenimentele din, uh, de la începutul lunii, cred uh, că nu a fost uh, pe deplin întemeiată. Totuși, situația rămâne fragilă. Am văzut manifestațiile din ultimele zile, mai sunt posibile derapaje și s-a vorbit și de riscul de înfruntări, confruntări etnice. Aici, haideți să spunem lucrurile foarte clare. Există și aici riscuri. Uh, Mă scuzați că intru în atâtea detalii, dar am avut cinci morți acum 4-5 zile într-o înfruntare în, uh, într-un cartier din Bușchec și am văzut că există victime, au fost înfruntări între populații uh, etnice rusești și turcești, dar până la urmă nu a fost o înfruntare etnică, ci uh, de tip mafiot. Era un conflict mafiot între bande care doreau supremația în cartierul respectiv. Sigur, sunt grupuri care aparțin diverselor minorități, dar nu era o confruntare etnică, ci uh, de tip mafiot, uh, infracțional. Apoi, sigur că se poate atrage atenția asupra uh, faptului că minoritățile nu se bucură de toate drepturile. Sigur, noi am reliefat acest lucru și am spus că nu trebuie alimentate riscuri și temeri uh, care apoi uh, vor, ne vor scăpa de sub control. Sigur, trebuie să fim atenți. Și vă spun și că comisarul OSCE pentru minorități naționale, domnule Folbach, se află acum la Bushkik, însă uh, încă o dată acționând în logica Comisiei de la uh, Veneția și uh, Veneția pentru a vedea cum uh, sunt, vor fi reprezentate minoritățile în nou Parlament. În sensul ăsta trebuie acționat <clears throat> și să nu amplificăm problemele, pentru că până acum situația s-a aflat relativ sub control. Deci există instabilitate, sigur, manifestațiile pot degenera, guvernul știe acest lucru, autoritatea sa s-a consolidat în ultimele zile, dar atâta timp când ne aflăm într-o situație de tranziție, sigur, situația rămâne fragilă. În ce privește referendumul, cea mai bună garanție pentru ca uh, situația să nu degenereze este ca să fi, el să fie organizat uh, foarte transparent. Guvernul a spus foarte clar că dorește observatori internaționali ca să garanteze calitatea și buna desfășurare a votului. Deci, atât cât privește referendumul, cât și alegerile, cu OSCE-ul am spus totdeauna că lucrurile nu au, s-au desfășurat atât de bine la alegerile din trecut, deci uh, vom supraveghea uh, foarte uh, îndeaproape alegerile și mi s-a pus și o întrebare de mai multe în legătură cu Asia Centrală. În primul rând, trebuie o există o reexaminare actualmente a strategiei pentru Asia Centrală, a fost prevăzută și uh, așa stau lucrurile lor actuală, lucrează echipe ale Consiliului și ale Comisiei și deci este vorba de o recitire sistematică a angajamentelor noastre, nu putem spune că am avut motive să ne schimbăm complet demersul, ci doar că trebuie lucrurile examinate critic putem spune deja că strategia s-a îmbogățit în ultimii ani. Pot să vă dau un exemplu. Mâine avem o reuniune ministerială anuală, dar am adăugat în fiecare an o alta în luna septembrie pe tema securității. Pentru că dialogul nostru în tema securității cu Afganistanul, cu Iranul, cu noile amenințări extremiste și altele, ne-a dus la o, uh, un dialog uh, mai uh, strâns, pentru că la, era prevăzut acest lucru. Apoi, prea apei a devenit mai importantă, Uniunea Europeană a, s-a angajat pentru a găsi o formă de cooperare regională încă insuficientă în gestionarea și frontierelor, pentru o gestionare integrată a frontierelor, care joacă un rol cheie în securitatea țărilor acestora, uh, Apoi, eh, controlul eh, drogurilor, toate aceste, teme, toate aceste teme nu figurau anterior în strategie. Deci suntem într-o perioadă de reexaminare a strategiei, să vedem cum putem face progrese. Aici Cârgâstanul ne dă ocazia să reexaminăm mai în detaliu această strategie după trei ani. Avem eh, dinamica necesară, am dat câteva exemple, am făcut progrese, dar avertizarea cârgâză este serioasă. Să ne reamintim că după Uniunea la delelor, doar după Uniunea Europeană a trimis un reprezentant special acolo, care a fost numit ministru de afaceri, uh, fostul fusese numit ministru de afaceri uh, externe la Bratislava, dar, până la urmă, doar evenimentele din martie 2005 ne-au dus la schimbarea unei strategie. Trebuie să ținem cont și faptul că acum există tratatul de Lisabona cu Serviciul pentru Acțiune Externă, deci, primul obiectiv e să avem cinci reprezentanțe, am vorbit de Uniunea Europeană, cea de, Bishkek, cea de la Bishkek, din Tajikistan, apoi, apoi mai rămân Uzbekistanul și Turkmenistanul, unde încă nu există reprezentanțe. Dar asta nu se negociază în negocieri mărunte, se negociază la nivel de birou de președinție. Deci, ă, sigur, trebuie să continuăm activitatea politică pentru ca Uniunea Europeană să aibă o reprezentare completă în regiune. Astea sunt direcțiile pe care am putea să continuăm uh, să acționăm. Uh, de exemplu, în uh, domeniul, în materie de migrație, sigur, dar și în domeniul securității, lupta antiteroristă, toate astea trebuie dezvoltate și, în final, există și o dimensiune culturală, să nu uităm de ea. Pentru moment, regiunea asta rămâne rusofonă, din motive istorice, dar important este că ca informația să nu fie monopol rusesc. Și trebuie să semnalez aici că Euronews face o treabă foarte bună pentru că adesea aud președinții din Asia Centrală care îmi spun am aflat asta și asta cu tare, cu tare și cu tare de la Euronews. Asta înseamnă că ei caută alte surse de informație, că, au, că se uită la Euronews Iată, astea sunt baze pe care ne putem dezvolta strategia în următorii ani. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule doctor Morel. Ați răspuns foarte punctual și ne-ați oferit foarte multe informații și am avut o dezbatere interesantă pe teme delicate cu, această regiune. Dumneavoastră rămâneți aici și pentru punctul următor de la ordinea de zi, în calitate de reprezentant special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia. Solicit uh, colegului Thaler să uh, ocupe locul aici, în, locul domnului Bartoloții, care îi mulțumesc pentru prezența domniei sale aici, împreună cu reprezentantul special pentru Caucazul de Sud, doctorul Peter Sandy, pentru că și domnia sa va uh, lua cuvântul în continuare. Așadar, următorul punct de pe ordinea de zi, raportul uh, delegației UE uh, Georgia, mm, delegației parlamentare uh, privitoare la vizita de la Tbilisi din 29-31 martie 2010. Domnul Talar e vicepreședintele acestei delegații și ne va face o prezentare a întâlnirilor din, din cadrul vizitei. Uh, Uh, au fost întâlniri cu uh, factori politici georgieni, reprezentanți ai societății civile, uh, a existat o deplasare în zona de frontieră cu Osetia de Sud, sigur, au fost însoțiți colegii noștri de, observ, de cei de la misiunea de monitorizare a Uniunii Europene și dau cuvântul domnului Tal, domnului Taler și reprezentanții speciali, sigur, pot să intervină oricând eventual după prima intervenție a colegului Taler. Și dacă puteți respecta fiecare 7, 8, maximum 10 minute de timp de vorbire, mi-ați face o mare plăcere pentru că suntem puțin în întârziere. Mulțumesc! Eh, grazie, Presidente. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să fiu succint, stimați colegi voi trata două nivele ale acestui raport. Odată nivelul faptelor, a evenimentelor concrete petrecute și, în al doilea rând, voi încerca să trag niște concluzii, să formulez uh, niște lecții pe care le-am învățat la Tbilisi. Au fost uh, uh, mai multe reuniuni de la Tbilisi Uh, uh, la sfârșitul uh, lunii martie. Au fost patru membri ai Parlamentului, nu a fost o delegație foarte numeroasă, dar programul nostru de lucru, vizitele, ședințele, întâlnirile, toate au fost foarte intense. În discuția cu partenerii noștri georgieni ne-am concentrat pe următoarele terme odată cel de-al doilea val al reformelor democratice, apoi alegerile locale care urmează și care la 30 mai vor avea loc într-un climat ușor tensionat. Apoi am discutat și criza financiară și economică globală și modul în care georgienii sunt confruntați cu efectele acestei crize și am vorbit și despre eh, măsurile de protecție socială ale guvernului din georgian. Am vorbit și despre minoritățile naționale și despre persoanele eh, refugiate, eh, fie din alte țări, fie refugiați interni. Există o situație specială, după cum știți, uh, o frontieră administrativă cu Abhazia și Osetia de Sud. Și acestea fac încă obiectivul, obiectul unor uh, negocieri uh, la Geneva. S-a vorbit și despre parteneriatul pentru Est și uh, s-a vorbit și despre cooperarea în regiunile Caucazului de Sud și a Mării Negre am adoptat și o declarație finală și o recomandare o recomanda, un set de recomandări, um, spre deosebire de uh, vizite uh, din decembrie pe care le-am desfășurat uh, în regiune care nu s-au soldat cu acest rezultat. Am avut și contacte cu multe ONG-uri georgiene, cu reprezentanții mass media și cu reprezentanții opoziției. Aceștia ne-au informat Uh, despre principalele teme uh, mai controversate în uh, preajma alegerilor locale, unde acești interlocutori au avut poziții extrem de critice față de starea protecției drepturilor omului, pluralismul în mass media și față de posibilitatea de a participa în condiții de echitate la alegerile locale. Am conchis împreună că instituțiile democratice funcționale, pe lângă uh, respectarea uh, normelor statului de drept și a respectării dreptului omului, reprezintă uh, o premisă esențială pentru o George democratică ne-am întâlnit cu președintele, cu viceprim-ministrul, cu ministrul integrării și cu alți câțiva uh, oficiali georgeni. De asemenea, am avut posibilitatea în ultima zi a misiunii noastre să ne întâlnim cu membrii misiunii de monitorizare UE uh, pentru Georgia, să fim informați de membrii acestei misiuni în legătură cu frontierele administrative, în legătură cu situația din teren de după august 2008 încoace. Ne-am deplasat și la Gori și ne-am întâlnit și cu refugiați interni și cu refugiați din alte țări în, uh, într-unul din uh, lagărele uh, temporare instalate acolo, chiar în vecinătatea frontierei administrative. Foarte pe scurt, aș vrea să vă spun și uh, ce uh, consecințe am tras și cu ce lecție învățată am venit noi acasă din această delegație. În primul rând, situația uh, de-a lungul frontierele, frontierei administrative cu Osetia de Sud și cu Abhazia pare să fie calmă de mai multe luni încoace. Deci, pe de o parte, nu s-au progresat uh, în negocierile de la Geneva, dar uh, și, nici nu s-au uh, modificat condițiile în care lucrează misiunea UE de monitorizare. Milițiile rusești încă nu permit uh, monitorizarea în Abhazia și în Osetia de Sud, deci uh, misiunea noastră poate să-și desfășoare activitatea doar în partea georgiană. Politica, uh, temele politice din Georgia actualmente se concentrează pe alegerile locale ce urmează să aibă loc, după cum v-a spus, pe 30 mai. Această, aceste alegeri au o importanță care trece dincolo de uh, Uh, semnificația uzuală a alegerilor uh, locale. Uh, alegerile parlamentare vor avea loc abia în 2012 și cele prezidențiale în 2013, deci este evenimentul politic major al perioadei. Am observat că se pare că mediile lo- loiale uh, conducerii politice folosesc uh, tensiuni externe pentru a câștiga monopol politic și capital politic pe plan intern. Poate ați auzit despre uh, acea emisiune uh, uh de 30 de minute, este vorba de un documentar fals despre o, o presupusă nouă invazie rusească susținută de opoziție. Sigur că e, emisiunea a creat foarte multă panică, cu consecințe dintre cele mai vaste, inclusiv infarcte miocardice, avorturi și așa mai departe, care s-au, au fost reacții spontane. Sigur, toate aceste întâmplări uh, contravin uh, intențiilor misiunii noastre de monitorizare, care are ca și scop, evident, stabilizarea situației. Elita politică din Georgia nu trebuie să inducă un sentiment de teamă și de frică în rândul populației, ci trebuie, din potrivă, să promoveze o democrație funcțională. Sigur, există, credem noi, și uh, posibilitatea unei uh, uh, alternative la stilul politic de tip rusesc. Și noi vrem să ajutăm la crearea premiselor pentru crearea acestor, acestor alternative. Uniunea Europeană ca partener principal de securitate și economic al Georgiei, credem că are o pârghie suficient de puternică în Georgia în prezent și trebuie să se folosească de această pârghie. Georgia este unul dintre beneficiarii majori ai asistenței noastre eh, social-economice. Acest lucru a fost altminte eh, reținut și în declarația noastră comună în încheiere, dar nu în cele din urmă, este important să rămânem activi în Georgia, să ne urmărim în continuare interesele de securitate și de securitate energetică sprijinul nostru trebuie să fie pentru Georgia ca țară și nu pentru regimul georgian aflat la conducere. Acest lucru este esențial pentru noi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, onorevole Thaler. La parola al Mulțumesc. Domnul Cerneschi, trei minute. Mulțumesc. Domnule președinte, am ascultat cu multă atenție uh, cele spuse de domnul ministru Thaler. Cred că situația seamănă cu cea din Slovenia, când uh, radioul sau televiziunea și televiziunea au difuzat un program, o emisiune care poate să ducă la tensiuni, dar nimeni nu a acuzat atunci guvernul din Slovenia. Ați criticat guvernul georgian pentru difuzarea acele, acelei emisiuni la televiziune, dar uh, postul de televiziune respectiv nu aparține guvernului. Dacă ați fi fost uh, un uh, senator american în anii 30 în Statele Unite, v-ați fi amintit de faimoasa emisiune a lui Orson Welles sau emisiune de radio care vorbea despre atacul marțienilor în Statele Unite. Dar trebuie să facem o distinție clară între ce face mass media și ce zic ziariștii pentru a atrage audiență. Iar guvernul și președintele nu trebuie să fie întotdeauna arătați cu degetul. Aș dori acum să spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Thaler, și anume că ar trebui să ne menținem sprijinul față de Georgia. Într-adevăr, această țară este un uh, beneficiar major al fondurilor și ajutoarelor europene, dar este o țară, să zicem, aflată în prima linie, care s-a hotărât să intre în cooperare cu Uniunea Europeană, spre deosebire de o țară cum ar fi Armenia. Georgia a reușit să scape din sfera de influență a rușilor și Iată de ce trebuie să ne menținem ajutorul pentru această țară. Nu înțeleg această distinție pe care ați făcut-o între ajutorul pentru țară, pe de o parte ajutorul pentru guvernul țării, pe de altă parte. Georgia are un guvern unic. Îi mulțumesc domnului Morel pentru uh, onestitatea de care a dat nevoie. A spus că Uniunea Europeană este foarte prezentă în Kyrgyzstan Ați spus că există acolo o ambasadă a Germaniei și că se va deschide o ambasadă a Franței. Dar cred că Uniunea Europeană este mai mult decât uh, suma intereselor individuale ale țărilor. Al colega... Mulțumesc. Și acum are cuvântul uh, colegul azi Georgiu pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez încă o dată că în ce privește independența și unitatea teritorială a Georgiei, trebuie să ne exprimăm susținerea pentru acestea. Trebuie să fie, aceasta trebuie să fie atitudinea Uniunii Europene în această uh, problematică. Trebuie să ne abținem de la tot felul de considerațiuni de ordin strategic și trebuie să încercăm să găsim soluții pașnice pentru această problemă. Acum vă întreb cum apreciați că vor influența alegerile locale evoluția, evoluțiile politice în ansamblu. Și în ce privește Abhazia și Oseția, vor avea loc aceste alegeri și acolo? Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Lözing pentru 3 minute. Uh, ja, Mulțumesc. Am și eu câteva uh, întrebări de completare față de raportul PCC. Am citit raportul cu atenție. În raport se vorbește despre o Uh, forță uh, de menținere a păcii cu adevărat internațională. Se solicită, de fapt, o astfel de forță, dar dacă este, vreau să întreb dacă uh, state din Uniunea Europeană se, urmează să participe la această forță și dacă există deja un mandat pentru această forță militară, cum va reacționa Rusia la aceste forțe? În multe locuri se critică poziția Rusiei și în niciun loc în raport nu se vorbește de agresiunea georgiană, care și în raportul Comisiei a fost privită ca și elementul de declanșare al situației de conflict. Vreau să întreb dacă considerați că în condițiile acestea raportul este echilibrat sau nu. Și apoi este amintit și uh, Uh, este amintită și formarea în domeniul serviciilor de securitate uh, desfășurate de americani. De ce nu se amintește acest training? Credeți că este bun sau nu? Uh, și ce credeți despre solicitarea senatorului american Richard Lugar, care consideră că Uniunea Europeană și Statele Unite ar trebui să înarmeze de acum încolo mulți ani încă Georgia? Iar în ce privește integritatea teritorială a Georgiei, care este diferența dintre cazurile Georgiei și respectiv al Kosovo? Cum apreciați uh, similitudinea dintre uh, aceste două cazuri? Mulțumesc. Uh, acum se te- cu aceasta se termină runda de întrebări și, în primul rând, aș dori să dau cuvântul domnului doctor Morel, pentru că mi-a spus că în curând trebuie să ne părăsească la jurul 17 și am dorit să uh, îi dăm posibilitatea să răspundă la întrebări și să ne ofere câteva informații în legătură cu evoluția negocierilor în cadrul dialogului de la Geneva, mai ales față de reuniunea din 30 uh, martie. Um, non so se c'è una richiesta. Nu știu dacă mi se pare că a, do- a, a dorit și doamna Lunacek să ia cuvântul, a, a cerut cuvântul și atunci, uh, dacă domnul doctor Morel uh, dorește să asculte, un minut și apoi dăm cuvântul domnului Morel. Vă rog, doamna Lunacek. Perché lei relatrice. Pentru că dumneavoastră aveți calitatea de raportoare, ați fost de fapt, ați fost participat la delegație în fine, aveți cuvântul. Doar una ce... Da, nu am calitatea de raportare pentru Georgia, dar am făcut parte din delegație pentru, cu uh, Comitetul de, pentru Cooperare Parlamentară. Îmi pare rău, doar acum am sosit, nu am asistat la uh, convorbiri până acum, dar e important <clears throat> că există, că misiunea noastră este una foarte importantă că sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, de exemplu, având în vedere că avem proiecte uh, care ar putea să îmbunătățească viața oamenilor de ambele părți ale frontierelor, în special în Osetia de Sud, cea lucru pe care l-am aflat uh, la fața locului foarte problematic e modul în care se pregătesc alegerile și uh, listele uh, de alegeri, se schimbă districtele uh, Um, electorale, mai ales în jurul uh, capitalei Tbilisi, pentru a îmbunătăți situația partidului de guvernământ. Și în săptămânile trecute, unele partide au făcut uh, declarații. Unul dintre ele a fost uh, Partidul Verzilor și eu sunt membră acestui partid. Nu s-au putut registra pentru a participa la alegeri, deja pentru a doua oară dacă îmi permiteți, pentru că avem de face cu o situație destul de bizară în modul cum se organizează comisiile electorale. Jumătate dintre membri sunt uh, membri ai partidului de guvern, uh, cealaltă jumătate nu. Deci uh, e o situație de dezechilibru. E dificil de spus că va, vor fi comisii electorale independente ceea ce au cerut uh, ONG-urile. Și alte partide, sigur, s-au confruntat cu probleme, dificultăți de acest gen. Sunt dificultăți și în uh, uh, și um, din rândurile ONG-urilor, ai căror candidați nu au fost acceptați pentru a face parte din comisiile electorale. Sunt probleme și cu uh, libertatea presei. Ne-am întâlnit cu jurnaliști care au criticat modul în care uh, modul în care sunt tratați uh, și, și președintele Saakashvili a reacționat în legătură cu această situație. A spus că cunoștea situația și dificultățile mass media, dar nu uh, i s-a părut că trebuie să reacționeze nu există o atitudine autocritică, ceea ce nu, ceea ce uh, practic uh, împiedică îmbunătățirea situației în zonă. Am avut, am elaborat o rezoluție comună cu Parlamentul uh, Georgian, pe care cred că ați văzut-o. Dar Parlamentul European trebuie să intereseze în continuare situația și cred că putem face asta în împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Luna Cec și acum dau cuvântul domnului ambasador Morel. Dacă puteți, 5-6 uh, minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit deja suficient de mult și trebuie să fiu subțin și eu. Vă mulțumesc că aveți ocazia să reacționez uh, la aceste noi elemente pe care le-am urmărit cu interes, provenind de la misiunile noastre Uh, eu privesc uh, lucrurile din punct de vedere mai cu seamă în lumina discuțiilor de la Geneva. Uh, e vorba de data de 12 august sub egida Franței, acorduri care vor duce, care au dus la situația din 8 septembrie. În orice caz, suntem, cooperăm cu uh, Uh, toate părțile implicate la Paris, Rue Froissart și uh, eu am acest punct de vedere, discuțiile de la Geneva și în același timp îmi pare rău că nu am avut nicio trimitere explicită la aceste discuții de la Geneva. E clar că lucrurile se petrec la Geneva, în Elveția, delegația s-a deplasat acolo, însă chiar în rezoluțiile care au fost pregătite ehm, nu prea se spune nimic despre ce se întâmplă la Geneva. Tocmai E vorba de un proiect pe care îl are în comun Uniunea Europeană cu OSCE-ul și cu Națiunile Unite pentru a găsi o scale de impas din această criză internațională post-conflict. Deci și această omisiune este puțin um, lăsată deoparte și aceasta a început din august 2008. Acum uh, ați vorbit, domnule președinte, despre misiunea în Georgia din 30, de, 30 martie putem să spunem că nu este suficient ce se întâmplă, pentru că uh, lucrurile se mișcă, dar încet. E pur si move. Lucrurile se mișcă încet, pas cu pas, în această țară, pentru că suntem într-o situație post-conflict cu neîncrederi majore de ambele părți și în Georgia am avut de-a face cu două entități recunoscute unilateral de foarte puține țări, una sau doua, și pe care nu le recunoaște uh, comunitatea internațională. Deci situația este deosebit, deosebit de complexă. În primul rând, trebuie încetate ostilitățile, stabilirea unui dialog, condiții umane și umanitare de trai pentru oamenii de acolo și a preveni cât de posibil incidentele pentru a ajunge la o situație de siguranță, de securitate, pentru că apoi să trecem la probleme mai politice. Dar nevoie de a fi metodici, perseverenți, să începem de sus în jos, să o luăm cu primele nevoi și necesități și încet, încet să ajungem la uh, chestiuni mai abstracte. Uh, este într-adevăr ceva foarte lent, dar dacă nu facem față acestei probleme de neîncredere reciprocă, nu putem să facem altceva mai încolo. Iată, uh, în ce lumină am văzut acel mecanism de prevenire și rezolvare a conflictelor uh, în Georgia. E vorba, deci, de acea entitate din Osetia de Sud și din Abcazia, care vizea, este vizată, sunt vizate de mecanism, care funcționează destul de bine, chiar foarte bine cu Abcazia, mai puțin cu cealaltă parte, însă contactul există. La Geneva încercăm să facem un bilanț cam o dată la două luni în ceea ce privește prezența noastră pe teren și când ajungem acolo încercăm să vedem ce se întâmplă cu minoritățile din Georgia, să vedem taberele de refugiați, uh, Uh, centrele uh, de refugiați, să vedem ce se întâmplă concret pe teren și ne consultăm, bineînțeles, apoi și în capitală, la Sucumi sau la Tsingvali. Deci, uh, activitatea de la Geneva este o muncă continuă și nu una punctuală. Echipele funcționează acolo în permanență. Până la urmă sunt implicați aproximativ 60 de oameni pe partea securitate diplomatică și Comisia are o prezență acolo și deci susține misiunea de monitorizare a UE pentru că uh, ei se preocupă și ei de mecanismul de prevenire a incidentelor și încearcă să vadă ce se întâmplă pe teren în ceea ce privește prevenirea incidentelor în afară de Națiunile Unite și OSCE în afară de UN, uh, națiunilor Unite, OSCE-ul nu mai este prezent pe teren, așa că Uniunea Europeană își asumă din ce în ce mai mult răspunderea astăzi și se angajează din ce în ce mai mult acolo, în acea zonă din Georgia și iată, Geneva asigură secretariatul acestui mecanism. Apoi, în situația de față și fără a da vreun avertisment un scenariu ca cel avocat aici ar fi uh, a pune paie pe foc. În orice caz, în situația dată trebuia să reacționăm. Însă, misiunea europeană în urma acelei celebre emisiuni false care a semănat panica, în Europeană, imediat după 10 minute, a reacționat și a spus încetați cu panica, nu s-a întâmplat nimic. Foarte bine, la New York Orson Welles a putut să facă ce vrea, însă nu ne aflăm nici în America și nici nu suntem în prezența lui Orson Welles, ci e vorba de situații în care ar fi putut într-adevăr izbucna un război, așa cum s-a întâmplat în 2008. Deci, Iată, mecanismul de prevenire a conflictelor, un mecanism absolut uh, uh, indispensabil și trebuie să aducem un omagiu tuturor celor care sunt prezenți în această misiune, 26 de țări, mii de oameni care fac acest lucru în fiecare zi, o misiune dificilă, însă pe care eu asumă uh, uh, și pentru că ei se asigură ca niciun incident să nu izbucnească. Uh, în continuare, după ce uh, Uniunea Europeană, prin misiunea ei, a uh, reacționat la incidentul din mass media, uh, s-a spus că Națiunile Unite ar trebui să condamne acest lucru. Nordul, de fapt, ne-a cerut acest lucru. Însă noi am spus că la Geneva trebuie să progresăm. Ni nu, nu avem suficiente informații privind situația militară. Panica e produsă tocmai de această ignoranță, de faptul că nu avem suficiente date pentru a uh, lupta împotriva uh, ignoranței și neîncrederii, trebuie să avem informații. Trebuie să știm ce deplasări de trupe sunt și ce se întâmplă. Uniunea Europeană are nevoie de mijloace și poate să le pună la dispoziție inclusiv sateliții pentru a aduce împreună o serie de informații. Și pot să spun că misiunea de supraveghere prin satelit chiar joacă rolul așa cum trebuie, însă e loc și de mai bine. Pentru că aceste 60 de persoane se întâlnesc o dată la două luni și sunt în permanență în contact cu ce se întâmplă în Georgia și putem ca această breșă de uh, încredere să poată să fie lărgită, este exact ceea ce dorim noi la Geneva și o vom face și pe 8 și 9 iunie tot în acest an. Iată o ilustrare a rolului discuțiilor de la uh, Geneva, importanța lor și felul în care putem să ne îmbunătățim. În sfârșit, pentru doamna Lunacek, am citit raportul dânsei și propunerile de amendament și a vorbit despre linia de control administrativ sau graniță administrativă pe care a comparat-o cu o uh, uh, cortină de fier. Uh, Înțeleg în context ce a vrut să spună, însă aș da, aș da și un exemplu, doamnă Lunacek. E vorba de a ușura viața populațiilor care au fost separate de o parte și de alta acestei granițe. Când e vorba de Abcazia, ce s-a întâmplat? Entitatea abcază este separată de restul Georgiei de uh, râul Igurii, deci o vale care este tăiată în două. Avem, de exemplu, exemplu unei școli care este tăiată în două sau elevi care provin uh, dintr-o parte și uh, într-o parte și cealaltă. Iată viața cotidiană a unei zone, a unei regiuni, a unei văi care este tăiată în două. E vorba aici de un râu care se varsă apoi în Marea Neagră. Deci o situație în care uh, vedem ce se poate întâmpla. Iată de ce noi la Geneva încercăm să uh, stabilizăm aceste puncte de trecere, să luptăm împotriva traficului, asupra falselor taxe și impozite din zonă. Uh, deci să aducem o viață normală uh, în rândul acestei populații, astfel ca să nu se impună aceste două entități nerecunoscute și să creadă că pot să impună granițe și aceasta cu concursul uh, rușilor, uh, graniței uh, uh a gărzilor rusești. Este exact ceea ce vor ei. Din potrivă, noi trebuie să întărim regiunile și să stabilizăm aceste puncte de trecere și de flux uh, de fiecare zi și nu să favorizăm uh, separarea. Incontro davvero interesante e queste eh, repliche sono state puntuali precise. Mulțumesc, domnule Morel, uh, pentru contribuția noastră prețioasă. Ne-a spus deja că trebuie să ne uh, părăsiți în jurul orelor 17. Vă uh, salutăm încă de pe cum puteți uh, să uh, rămâneți sau uh, puteți să, să ne părăsiți. Mulțumim oricum pentru prezență și are cuvântul acum domnul ambasador. I would, um, uh, make... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea și eu câteva observații de ordin general. Mai întâi aș spune că miza este foarte mare în Caucazul de Sud, în general și în țara despre care vorbim în special. Temele politice uh, sunt unele mai degrabă de ordin strategic, altele foarte concrete. La nivel strategic, Georgia uh, se confruntă cu, cu o alegere pe care trebuie să o facă înainte, între, pe de o parte, o apropiere de Uniunea Europeană alături de uh, uh, securitate și prosperitate în apropierea Uniunii Europene, iar pe de altă parte apare opțiunea unei Georgii uh, care mai degrabă creează situația în care Georgia, statul georgian și, și guvernul sunt confruntate cu uh, situații cu care uh, Uniunea Europeană și partenerii săi nu sunt tocmai de acord. Deocamdată, de aceea, atmosfera este destul de tensionată în această țară și uh, și aceste tensiuni s-au materializat cel mai recent în difuzarea acelei emisiuni uh, documentare false. O a doua chestiune care acum face miza momentului vizează democrația în ansamblu în Georgia. Georgia uh, se află în uh, preajma unor alegeri, alegeri locale, care însă ca semnificație politică au, trec mult de semnificația uzuală atribuită unor alegeri locale. Uh, peste, câțiva, peste doi ani urmează uh, niște alegeri parlamentare dar evenimentul urmează și după uh, evenimente extrem de tensionate și conflictuale în 2007 mai întâi și apoi în 2008, uh, apoi să nu uităm și nici uh, demonstrațiile uh, foarte intense care au avut loc timp de trei luni în 2009. De aceea, multă lume se întreabă dacă climatul va fi unul care va permite alegeri libere și juste. Pe de altă parte, deja acum uh, se pune întrebarea dacă opoziția nu va ataca uh, din oficiu, să spunem așa, rezultatele uh, scrutinului. Nu vrem să se ajungă la criza politică la care s-a ajuns în 2007 și respectiv în 2008. Al treilea aspect care facem miza momentului. Pentru a simplifica lucrurile, um, opțiunea politică a Georgiei de până acum a fost uh, fie să izoleze regiunile de conflict, fie să le angajeze în, uh, în uh, anumite uh, acțiuni politice încercând să-și exercite influența asupra lor. Din punctul nostru uh, de vedere, s-ar putea ca lucrurile să pară oarecum simple, simpliste, chiar, dar nu sunt atât de simple pentru guvernul georgian. De aceea, cred că trebuie să-i susținem pe aceia la care la Tbilisi uh, sunt cu mintea deschisă Uh, am și făcut câteva, câțiva pași pentru a face acest lucru. Uh, uh, statele membre din Comitetul pentru Securitate și Stabilitate au discutat deja pe marginea unui document de securitate care vizează implicarea Uniunii Europene în Osetia de Sud și în Abhazia, respectiv tratează nerecunoașterea acestor entități de către Uniunea Europeană. Eh, încercăm, încercăm să, ca la nivel european să ne creștem influența asupra soluționării acestui conflict și încercăm să eh, creștem și să creăm o atmosferă de încredere între actorii vizați și implicați. Nerecunoașterea pe de o parte și implicarea pe de altă parte sunt două fețe ale aceleiași monede trebuie, nu, ele sunt inseparabile una de cealaltă. Da? Nerecunoașterea singură ar fi neproductivă, de la fel eh, periculoasă ar fi și neimplicarea, eh, având în vedere că eh, și neangajarea, așa ca și angajarea, ar putea fi instrumentalizată de dușmanii politici. Am oferit deja consiliere guvernului georgian pentru a formula o strategie pentru așa numitele teritorii ocupate și avem un consilier eh, pe care l-am identificat eh, și care poate să desfășoare o activitate curentă în colaborare cu guvernul georgian. Eh, sperăm ca acesta să-și poată juca rolul și, și funcția așa cum trebuie. În final, al patrulea aspect foarte important vizează relațiile Georgiei cu vecinii săi. Sigur, Rusia este cel mai important și cel mai mare vecin. Este și uh, relația cea mai dificilă pentru Georgia. concomitent cu stagnarea acestei relații din cauza uh, neîndeplinirii angajamentului Rusiei în ce privește uh, condițiile armistițiului, există totuși și o îmbunătățire a situației, anume prin deschiderea unor puncte de trecere a frontierei între Rusia și Georgia. Este însă o uh, relație în care Uh, întâlnirile formale sunt foarte puține și uh, pentru a care înțelegere avem nevoie de, uh, de o înțelegere foarte profundă a situației. Din păcate, contactele guvernului rusesc avute recent la Moscova au, te, au trezit Uh, niște temeri în legătură cu o cooperare a guvernului uh, georgian uh, cu Rusia. În ce privește relația cu Turcia, Turcia este un partener strategic și indispensabil al Georgiei, dar există și cu Turcia unele tensiuni care vizează în special relația Turciei cu Abhazia, continuarea relațiilor economice uh, și tranzacțiile economice între uh, Turcia și Abhazia. Aceste aceste relații sunt întreținute de altfel de o diaspora abhază foarte puternică din Turcia. Iată, însă că avem și unele instrumente foarte bune pentru intervenție în această regiune, uh, uh, parteneriatul pentru Est, uh, instrumente pentru liberalizarea comerțului în anumite domenii. Dacă vom putea cu ajutorul acestor instrumente să, să intervenim așa cum ne dorim, atunci cu siguranță că vom avea un impact deosebit în Georgia și în ce privește democratizarea, trebuie să ne asigurăm că, că în Georgia uh, acest dosar nu va fi uh, neglijat în viitor și trebuie să ne asigurăm că traiectoria uh, Georgiei va fi una pozitivă, ca să zicem așa. Am arătat de partea noastră că ne angajăm și în regiunile separatiste, că luăm legătura și ținem dialogul cu persoanele și cu factorii, să spunem așa, deschiși la dialog. Uniunea Europeană este astăzi principalul actor în ce privește asigurarea stabilității acest, în această situație uh, foarte dificilă și de aceea misiunea noastră este, acolo este foarte importantă. Nu voi uh, intra în detalii pentru că detaliile poate nu ar, ar, ar sparge cadrul temporal ce mi s-a oferit. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc domnule ambasador și în final are cuvântul domnul Taler, vă rog. Mulțumesc domnule președinte. Îngăduiți-mi ca foarte pe scurt să adaug ceva la cele spuse de domnul ambasador. Sunt de acord cu uh, cuvintele domnului excelenței sale. trebuie să fim conștienți de faptul că Georgia este o societate foarte polarizată din punct de vedere politic. Asta este impresia în urma depătării noastre acolo. Ce am încercat noi să facem a fost să încurajăm cultura politică uh, deschisă în Georgia. Asta a fost până la urmă sarcina delegației noastre, misiunea noastră. Și această emisiune menționată de atâtea ori astăzi, uh, această farsă televizată, a, este un exemplu a unei atitudini complet contrare. A, a fost interesant să discutăm cu președintele care a spus că documentar, pseudodocumentarii, pseudodocumentarul a fost practic, foarte apropiat de ceea ce s-ar putea întâmpla în realitate, de fapt lucru care ne arată că un astfel de documentar nu a fost pregătit din întâmplare. Un al doilea lucru, în legătură cu alegerile și cu întrebarea dacă acestea pot fi libere și dacă uh, se vor avea loc și în uh, Oseția de Sud și Abhazia. Nu cred că e realist să ne așteptăm la așa ceva pentru că <clears throat> nu există posibilitatea pentru asta la fața locului. La, de asta se leagă probabil și uh, întrebarea doamnei Lözing în legătură cu așa numita uh, forță, nouă forță internațională de menținere a păcii. E o parte a recomandărilor uh, și din declarația finală pe care cred că ați primit-o prin curier electronic. Uh, noi trebuie să fim conștienți că uh, misiunea de monitorizare a Uniunii Europene este cel mai important factor de stabilitate de acolo. Și după cum a spus domnul Morel, trebuie să le aducem un omagiu pentru că își fac treaba foarte bine și se bucură de întregul nostru sprijin. Problema e că din cauza că autorităților de facto din Abhazia și Oseția de Sud și a rusilor, rușilor Mm, ei nu pot opera și de partea cealaltă a frontierei. Partea aceasta a textului a fost propusă de partenerii georgieni, aceștia dorind să se desfășoare la fața locului o nouă forță care să poată opera de ambele părți ale frontierei administrative. Noi sigur credem că, sigur, este o dorință legitimă a georgienilor. Acestea fiind spuse, în final pot doar adăuga că e clar că <clears throat> interesul georgian este clar în, în, înspre Uniunea Europeană și au aspirația de a adera la Uniunea Europeană. <clears throat> Noi ar trebui să facilităm acest proces cu uh, uh facilitarea acordării vizelor, uh, acord de asociere și așa mai departe. Uh, Cred că este un proces foarte pozitiv și pentru Georgia și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, domnule Talar, pentru replica dumneavoastră foarte punctuală și exhaustivă. Mulțumim, domnule ambasador, pentru contribuția importantă la dezbaterea noastră. Mulțumim tuturor <clears throat> cei care ați participat la dezbatere. Și cu asta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre raportul uh, domnului Peio privind Uniunea pentru uh, Mediterană, Marea Mediterană. Și uh, domnul Peio ne va prezenta amendamentele și mai ales amendamentele de compromis pe care le-a negociat cu reprezentanții grupurilor politice din Parlamentul European pentru a reduce puțin uh, numărul foarte mare de amendamente care au fost depuse. Le amintesc tuturor că acest raport va fi votat în sesiunea plenară din luna mai și în comisie va fi votat uh, mâine. Ce privește votul în plen, vă reamintesc că se va desfășura cu la câteva zile după uh, summitul uh, de pe 7 iunie, summitul șefilor de stat și guvern. Știm cu toții că Marea Mediterană constituie o prioritate pentru noi, pentru interesele noastre strategice. Analiza Parlamentului European va continua, sigur, și după adoptarea acestui important raport. Dar înainte să dau cuvântul domnului Peio, doresc să anunț colegilor că tocmai din acest motiv Am invitat aici pe secretarul general al Uniunii pentru Marea Mediterană, domnul Mesadec. Am invitat să participe la o reuniune a comisiei noastre, prevăzută pentru data de 23 iunie, deci imediat după uh, întâlnirea summitului de la Barcelona, deci iată împrejurări favorabile pentru ca noi să putem afla efectele aceste întâlniri foarte importante, la care sper că vom participa și noi într-un număr însemnat. Domnule Peio, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Euh. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, pare bine că ați dat dovadă de voință, ați demonstrat-o Ați arătat ce important este pentru Parlamentul nostru chestiunea Sudului, chestiunea Mediteranei. Nu vreau să ne lungim prea mult pentru că uh, tocmai aș dori să știu care este părerea colegilor în vederea votului de mâine și cărora le mulțumesc cu multă căldură. Uh, nu e simplu, e nevoie de perseverență și consecvență. Eh, trebuie să ne reafirmăm interesul pentru Uniunea <clears throat> pentru Mediterană și sprijinul pentru acest proces. Am primit mai mult de 200 de amendamente în urma primelor discuții. În marea, marea majoritate, 80%, aceste amendamente au îmbogățit mult textul inițial. Au adus mai multă precizie și în aceeași măsură Uh, l-au și consolidat. Deci mulțumesc, bineînțeles, uh, raportorilor din umbră, uh, în grupul meu, doamna Janacu, cu care am discutat foarte bine, colegul Flătră, Wegel pentru că am ajuns la până la 27 de compromisuri pe care vi le propunem și de fiecare dată, luând în calcul toate interesele părților, cu multă atenție, ascultând și experții și propria noastră expertiză, am reușit să aducem uh, să ajungem la acorduri care vor întări Parlamentul nostru. Mulțumesc și uh, colegilor Bodiscopa, printre alții care s-au implicat foarte mult în munca noastră și vreau să spun că ă, această muncă a noastră este una de natură colectivă. Vreau să subliniez acest lucru. Aș indica un punct, o temere mai bine zis, Uh, întocmim acest raport într-un context pe care l-ați evocat, domnule președinte, un context aparte. Ideea era de a impulsiona, de a încuraja uh, reuniunea șefilor de stat și de guvern din luna iunie, pentru că nu să nu ne ascundem după deget. Procesul din Mediterana este unul dificil. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimii doi ani și am avut o serie de obstacole în calea noastră Așa că faptul că Parlamentul preia acest dosar este ceva important, dincolo de apartenența eh, politică. Și, și mijloacele pe care le pun la dispoziție sunt și ele pe măsură. Summitul va avea loc în iunie și deja semnele premergătoare nu sunt foarte pozitive. Va avea loc uh, o reuniune de ordin politic în luna mai, momentul în care Parlamentul va vota propriul raport va trebui ca în acel moment să ne readunăm, să, să ne reunim forțele și să transmitem un mesaj politic din, la comisia noastră, din Parlament, într-un context care poate chiar va fi marcat de criză. Nu este exclus acest lucru. Acum, în ceea ce privește conținutul sau fondul uh, proiectului de raport, cred că lucrurile cele mai spinoase sunt cele ale uh, drepturilor omului, Uh, egalitatea între femei și bărbați, problemele culturale, dialogul intercultural și interreligios, probleme legate de dezvoltare durabilă și, în sfârșit, abordarea noastră, dialectica subtilă echilibrul între nevoia de proiecte concrete pentru deblocarea situației din Orientul Mijlociu și apropiat și, pe de altă parte, necesitatea de a nu bate pasul pe loc. Iată, cred că noi am găsit un echilibru în acest sens, de ordin politic chiar, și care chiar a fost, uh, mesaj care a fost ascultat chiar de președinția în exercițiu Uniunii Europene, uh, care de multe ori a fost mai uh, uh, doritoare să ne dea vești proaste decât să ne ajute să progresăm. Deci, mulțumesc colegilor pentru munca depusă. Încă o dată, deci, și dacă mai sunt lucruri de șlefuit, uh, chiar invit colegii să se exprime, inclusiv problema delicată a imigrației. Cred că am ajuns la un compromis satisfăcător pentru toată lumea. Deci, dacă mai sunt lucruri de spus, Discuția de față ar trebui să ne permită să rezolvăm aceste probleme și să prezentăm o poziție uh, puternică și ambițioasă într-un context dificil, greu. Parlamentul să se exprime sus și tare. Mulțumesc. Grazie al relatore Peion. Mulțumim, domnule raportor. Și acum are au cuvântul raportorii din umbră, fiecare câte trei minute. Are cuvântul primul rând, doamna Gianacu. Ευχαριστώ πάρα πολύ Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe raportor, pe domnul Peiu, pentru direcția cea bună în care a, spre care a orientat demersurile sale în privința unei teme care face obiectul preocupărilor Consiliului. Uh, Parlamentul trebuie să transmită un semnal clar uh, uh, Consiliului în lumina procesului de la Barcelona. Domnule președinte, acest proces de la Barcelona până acum nu, s-a decu- nu a decurs conform așteptărilor noastre. Multe programe nici măcar n-au fost folosite, altele n au fost finalizate. Uh, și este evident că uh, uh, recentele conflicte din uh, Orientul apropiat nu favorizează acest proces. Dar um, abordarea actuală care invită atât uh, Uh, în, în secretariat atât palestiniene cât și celelalte părți, uh, ne face să fim din nou încrezători. Uh, de asemenea, credem că ne ajută să fim încrezători și în nou tratat de la Lisabona. Eu sper de aceea că vom rămâne la această abordare și că chiar în aceste condiții care nu sunt dintre cele mai favorabile, vom reuși să ajungem la uh, niște rezultate mulțumitoare. Domnule președinte, Uniunea uh, Mediterana, uh, cu Mediterana trebuie să fie dezvoltată mai bine ca și până acum. Sigur, este important ca Europa să, să, să constatăm că Europa a pierdut deja multe simboluri culturale și că și-a pierdut din prestigiul său în Africa de Nord, dar nu cred că situația este definitiv pierdută. Cred că toate părțile implicate sunt în prezent dispuse ca în domeniul culturii, dezvoltării durabile, educației, să facă ceva pentru ca situația să se îmbunătățească. Dar ne gândim, ne gândim și la alte eh, domenii cum ar fi, de exemplu, egalitatea de gen, eh, democratizarea în eh, mod general, sigur, respectând tradițiile locului. Trebuie să găsim acele măsuri de care să beneficieze în mod direct populația. Nu trebuie să uităm nici de, eh, să pierdem din vedere nici situația migrației. Uh, susținerea acestor state din zona mediterana s-ar putea să aibă un efect descurajator asupra migrației ilegale. Eu am depus în mod personal și nume propriu 39 de amendamente, inclusiv în legătură cu acel point of reference, punct de referință. Vreau ca acest termen să fie eliminat din raportul dumneavoastră. În încheiere, aș vrea să spun că raportul a fost cu siguranță completat de o manieră fericită uh, prin aceste amendamente și credem că amendamentele vor face ca acest text îmbogățit, uh, adnotat, îmbunătățit, să poată uh, întruni un acord politic uh, larg care să transmită astfel un semnal politic deosebit. Mulțumesc! Mulțumesc acum da flot, trei minute. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului raportor, care în toate etapele elaborării raportului a dat dovadă de mare disponibilitate uh, și a înțeles uh, preocupările noastre. Așadar, am putut ajunge la uh, niște compromisuri care sunt nu doar echilibrate, în marea lor majoritate, și, ci și coerente. Și în care preocupările unora și ale altora până la urmă uh, s-au concretizat într-un rezultat satisfăcător. Vorbesc de majoritatea compromisurilor. Dar, uh, sigur, rămân câteva uh, la care nu s-a, nu s-a putut ajunge la un compromis. Și nu am ajuns la rezultatele scontate. Mă refer, v-aș dori să mă refer la niște lucruri mai complicate decât uh, cele care uh, lucrurile au funcționat bine. Dar mai există niște dificultăți la compromisul 11 privind agricultura. Deci, deoarece, dacă am înțeles bine, există un consens și o majoritate ca să susțină negocierile la, în cadrul OMC pentru produsele agricole, însă nu e vorba de o majoritate, de majoritatea care există în grupul meu politic. Deci, până la urmă, Uh, amendamentul ar putea fi susținut de grupul meu în măsura în care am putea evita această referință la, referință la negocierile în curs uh, în cadrul uh, Organizației Mondiale a Comerțului ca să insistăm mai mult asupra calității politicii agricole pentru o mai mare securitate alimentară, ba chiar pentru suveranitatea alimentară, ceea ce ar dori mulți membri ai grupului meu. Asta, deci, este compromisul numărul 11. Acum compromisul numărul 13 privind energiile regenerabile. Pentru noi acest compromis 13 trebuie să fie foarte clar formulat Uh, asupra celor măsurilor care trebuie luate, sigur, dezvoltarea energiilor uh, regenerabile, sigur, susținerea mm, energiei solare cu prioritate absolută la răspunde nevoilor energetice ale țărilor din sudul Mării Mediterane. Și referința la re, aceste rețele, infrastructuri, rețele trebuie să fie pentru noi foarte clare. Încă rămân infrastructuri de rețele, este uh, formularea. Eu întreb raportorul dacă ar putea fi de acord că acest paragraf să fie mai clar formulat, deci nu doar uh, pe malul sudic, dar să se refere doar uh, asupra mizelor uh, din partea sudică a Mării Mediterane, uh, Și acum, în legătură cu migrația, e adevărat că nu a fost ușor de găsit un, un compromis, dar eu vreau să spun că sunt satisfăcută de faptul că o facilitare progresivă a liberei circulații pe ambele maluri ale Mediteranei și referința explicită a dreptului la azil sunt de cea mai mare importanță în problemele de acordare a azilului și imigrație la scara întregii mări mediterane. Și apoi, apoi la compromisul numărul 1, Uh, erau redactări anterioare la libertățile nu doar individuale, civile, economice, dar ci și la, uh, ci și la libertățile uh, colective. Cred că rămâne de actualitate și atunci, dacă și raportorul e de acord, am putea să punem această referință în compromisul, referire în compromisul numărul 1. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc doamna Floță și acum are cuvântul domnul Maier, 3 minute. Muchas gracias, señor presidente. Eu también que... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului Peio. Deși grupul meu a prezentat 40 de amendamente și dar s-a ajuns până la urmă la un compromis pentru fiecare dintre ele. Oricum, eu recunosc uh, eforturile domnului uh, Peion pentru un raport cât mai consensual. Grupul nostru, dincolo de amendamentele uh, făcute, a insist, insistat asupra necesității ca uh, se recunoaște faptul că conflictele nerezultate sunt un obstacol pentru uh, uh, reglementarea situației la Marea Mediterană. Sigur că important uh, este, sigur, în primul rând, conflictul palestinian. Compromisul la care s-a ajuns cred că este acceptabil, deci importanța uh, creării unui stat palestinian, însă există și alte conflicte importante în regiune, cel din Sahara de vest Uh, monitorizat de ONU. E vorba de unul din puținele procese de decolonializare care mai există în zonă și conflictul, sigur, uh, din uh, Cipru, membru, stat membru al Uniunii Europene. Am prezentat un amendament, am depus un amendament ca Turcia să respecte poziția tuturor statelor Uniunii Europene, pentru că știm ce s-a întâmplat cu ocupația militară, cu mai mult de 40.000 de soldați a părții de nord a Ciprului, care este un obstacol obiectiv în calea viitorului Uniunii pentru Mediterană. Am depus în acest sens amendamente. Uh, pentru a ne ocupa de uh, uh, toate conflictele care reprezintă obstacole reale în calea înființării Uniunii pentru Mediterană. Am văzut cu satisfacție, în schimb, că um, lucruri cu care grupul nostru nu este de acord, de exemplu cu transformarea întregii acestei zone într-o zonă de liber schimb, care să nu țină cont de asimetriile existente în zonă, și care credem noi că va afecta eh, tipurile de comerț cele mai vulnerabile și noi credem că trebuie să găsim un mod mai echitabil de acțiune. Mm. și să nu liberalizăm întreaga această zonă a Mării Mediterane, apoi finanțarea publică și privată. Aici noi nu suntem de acord cu finanțarea de tip privat. E din aceste motive deși eu înțeleg că s-a încercat o um, formulare care să evite să se refere la punctele cele mai conflictuale. Deși am depus aceste amendamente, noi am văzut că domnul Peion a făcut eforturi însemnate pentru a rezolva în mod acceptabil uh, problema conflictelor și mai ales a conflictului uh, palestinian, necesitatea de a înființa un stat palestinian. Uh, semnal, care ar fi un semnal foarte puternic din partea Parlamentului nostru. Mulțumesc acum are cuvântul persoana care înlocuiește pe raportorul din umbră pentru al de domnul Göring, 3 minute. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a cerut să înlocuiesc pe domnul, um, domnul Weigl și o să fac uh, ceva ce nu stă în fire și anume să fiu umilul servitor al domnului Weigl. Cred că elogiile aduse raportorului mi se par bine, bine meritate și am înțeles ce dorea dânsul. Noi considerăm că Uniunea pentru Mediterana are un mare potențial. De exemplu, prioritățile, cum ar fi educația, transportul, pol, um, imigrația și așa mai departe, constituie teme importante pentru progresul țărilor noastre, însă suntem departe de a ne îndeplini exigențele și discuția de astăzi vine la momentul propice. Îmi pare bine că secretarul de la Barcelona și-a intrat în drepturi, este funcțional și este foarte bine că astăzi putem să discutăm despre postul de secretar general și să ne punem de acord asupra statutelor. În principal, problema finanțării. O temă foarte importantă în ce privește Uniunea, Uniunea Mediterană este nevoia de proiecte concrete. Acestea însă nu pot să fie eh, luate în considerare fără o discuție politică. Deci, încă o dată, nevoie de proiecte concrete, de cooperare în educație, transporturi și așa mai departe. Însă nu putem să ignorăm ce se petrece pe teren la fața locului. Și uh, reacția uh, miniștrilor de resort uh, merită să fie urmărită cu atenție. Consiliul care va urma în vară este o piatră de încercare și vom vedea ce se întâmplă cu implementarea proiectelor. În orice caz, acestea trebuie să fie încurajate, trebuie de asemenea să nu ne temem de un dialog politic cu partenerii noștri și să subliniem că noi apreciem foarte mult protecția drepturilor omului. Mediterana trebuie să devină o zonă de toleranță și coexistență pașnică între oameni de diferite confesii uh, și convingeri politice, confesiuni. De asemenea, avem nevoie de o cooperare mai mare a țărilor între ele de pe malul sudic al Mediteraneenei. Acolo încă mai sunt multe de făcut, mai multe cooperare regională, schimburi economice, proiecte în infrastructură și așa mai departe. Putem să sprijinim, dar este clar că partenerii din Sud trebuie să fie cei care iau inițiativa. De asemenea, trebuie să subliniem importanța finanțării dacă dorim ca Uniunea pentru Mediterana să devină un succes și să implementăm într-adevăr proiecte, avem nevoie de resurse pe măsură. Banca Europeană pentru Dezvoltare a pus deoparte o sumă semnificativă și gestionează o serie de instrumente financiare și coordonează proiecte importante în regiune. Uniunea Europeană trebuie și ea să se implice cât mai mult eventual prin Banca uh, Europeană de Investiții a Uniunii Europene. Însă, bineînțeles, proiectele trebuie să fie analizate cu atenție și evaluate pentru ca ele să fie um, atractive pentru investitori. Iată ce ne-a spus domnul Weigel, spune vorbitorul încă o frază. Aș dori să spun ceva în legătură cu amendamentul de compromis 11. Considerăm că aceste uh, uh situație evocată de aici este bine documentată. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Görens. Eh, terminati i Mulțumesc. Și cu asta am încheiat uh, cu lucrurile de cuvânt ale raportului din umbră și acum uh, dau cuvântul domnilor Copa și Obios și după aceea încheiem dezbaterea. Două minute fiecare. Mulțumesc, doamne Copa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc colegului Peion pentru strădanile sale și pentru capacitatea de compromis uh, de care a dat dovadă la formularea amendamentelor de compromis. O majoritate a amendamentelor susține faptul că uh, avem într-adevăr nevoie de cooperarea în spațiul mediteranean și că această cooperare nu înlocuiește uh, procesul de la Barcelona, ci uh, se bazează pe acesta și chiar le extinde. Tocmai de aceea am cerut ca uh, prin măsuri uh, specifice să se susțină și condițiile de viață și de muncă ale populației din uh, sudul Mediteranene. Dialogul politic nu este înlocuit cu o altă măsură, ci este extins dincolo de cadrul instituțional oferit de consultările interguvernamentale și în sfera civilă. Sigur că Trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru, și pentru uh, conflictul israelo-palestinian și uh, chiar și în ciuda evoluției negative din ultimele zile trebuie să găsim o soluție și pentru conflictul cipriot uh, există posibilitatea să contribuim și la uh, creșterea încrederii între diferiți pe părți conflictuale, chiar dacă acestea uh, se înfruntă în domenii care deocamdată nu constituie priorități politice absolute. În încheiere, în legătură cu chestiunea uh, femeilor, cu situația femeilor, cred că uh, propunerea de compromis este una excelentă, dar acum trebuie să trecem de la vorbe la fapte și să uh, elaborăm un program specific pentru drepturile femei în spațiul mediteranean. Vă mulțumesc! Domnul Biols, ai două minute acum. Sí. Uh. Rapidamente, este es un buen informe. Mulțumesc foarte pe scurt. E vorba de un uh, raport foarte bun privitor la o problemă, o situație care nu este satisfăcătoare pentru moment. Putem spune acest lucru, domnul raportor și cei care au depus amendamentele, solicităm ca, dorim ca Uniunea pentru Mediterana să se bucure de succes, de rezultate. Pentru că știm că această zonă se confruntă cu multe probleme. Însă, din păcate, și colegul Peion s-a referit la acest lucru, într-un mod diplomatic și destul de eliptic, există un risc ca această Uniunea pentru Mediterană să, se, să rămână într-o situație de criză din trei motive. Unul e vorba de învățământ, se creează instituții rigide și uh, cu asta mă pot referi la al doilea factor. Conflictul din uh, uh Orientul Mijlociu, din păcate, subminează structurile Uniunii pentru Mediterană. <coughs> Am văzut asta și uh, în cadrul conferinței pentru apă, care s-a ținut acum câteva zile. Și un al treilea factor Uh, nu e vorba doar de faptul că acest conflict uh, israelo-palestinian uh, subminează funcționarea Uniunii pentru Mediterană, ci acesta poate să ducă la viziunea absolut contrare în ce privește ritmul care trebuie urmat și obiectivele uh, care trebuie îndeplinite. Deci nu putem uh, să spunem că da, va fi o rezoluție cu bune intenții, dacă nu ne gândim că există aceste riscuri importante și care rămân. Mulțumesc, domnule Obios, spune președintele, între timp s-au scris la cuvânt uh, colegii Bodis și Vasto, dar acum, cu adevărat că trebuie să închid lista. Colegul Bodis are două minute acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur celor spuse în legătură cu raportul domnului Peio. Un raport foarte important. Salut de asemenea descrierea de spirit cu care a mm, și-a făcut activitatea, a examinând toate propunerile care au fost supuse atenție. Sunt și eu îngrijorat precum uh, domnul Peion sau domnul Obios Eh, în ajunul summitului din iunie eh, rămân multe probleme, deci e important ca Parlamentul nostru în acest context să ia o poziție clară și să reafirme, să-și reafirme angajamentul în procesul acestei Uniuni pentru Mediterană. Summitul din iulie 2008 a fost un succes care a permis să relansăm procesul de la Barcelona noi ne-am bazat pe un postulat uh, conform căruia nu trebuie să așteptăm încheierea unui acord, încheierea unui acord de pace în criza uh, din Palestina, uh, ci să ne apucăm imediat de treabă și să anunțăm imediat în domenii concrete apa, lupta potriva poluării, să anunțăm măsuri concrete și lucrurile vor evolua. Sigur, aceasta este o abordare uh, pertinent. Avem contenciosul algero-marocan în Sahara și în problema cipriotă. Aici, pentru, aici poate fi eficientă această abordare, dar pentru criza din Orientul Mijlociu, cred că nu așa stau lucrurile. Bombardamentele masive din Gaza, politica intransigentă a guvernului israelian, mai ales după uh, câștigarea alegerilor uh, de către alianța Netanyahu-Lieberman, pun în pericol însuși principiul fondator al Uniunii pentru Mediterană și nu putem fi satisfăcuți de o repartizare a rolurilor care ar încredința Statelor Unite grija de a căuta soluții politice, iar Europei a rezervat doar problemele legate de vecinătate, de codezvoltare, de finanțare pentru dezvoltare. Trebuie ca, uh, prin această dezbatere, Parlamentul, dar și Comisia și Consiliul să reamintească absoluta necesitate a unei soluții care să ducă la două state, uh, fiecare având Ierusalimul uh, drept capitală. Da, mulțumesc, domnule Bodis. Acum, doamna Vlastoare, contul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Este foarte bine că acest raport privind Uniunea pentru Mediterana uh, apare pe ordinea noastră de zi pentru că va permite Parlamentului European să-și exprime o poziție clară înainte ca șefii de stat și de guvern să nu, nu, se, vor, nu se întâlnesc um, în luna iunie la summit. Raportul este foarte important și iată de ce uh, colegii fi Franco, Bodi și așa mai departe, au hotărât să prezinte o serie de orientări politice, în special în ceea ce privește securizarea accesului la sursele de energie, reformele structurale pentru a întări economia și a atrage investitorii, constituirea unui spațiu comun al uh, cercetării științei și învățământului universitar sau crearea Institutului uh, Mediteran care se ocupă de incendiile forestiere. Iată inițiative foarte interesante care facilitează integrarea economică și comercială între țările din Sud. Nu e vorba numai de a avea relații între nord și sud aici, ci și de relații multilaterale. Integrarea regională a sudului este o condiție sine qua non a succesului parteneriatului nostru și Uniunea trebuie într-adevăr să își aducă contribuția. Împreună cu domnul Peion am putut să găsim compromise satisfăcătoare pentru toate problemele evocate și e foarte bine așa, îi mulțumesc și acest, uh, uh, acest lucru ne-a dus astăzi la un raport consolidat, echilibrat, solid, care sper că va uh, obține sprijinul larg al colegilor și că apoi va fi luată în considerare și de către șefii de stat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc. Și acum are cuvântul în încheiere, dacă dorește, domnul raportor, pe eu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, dragi colegi. Este, ga, este clar, uh, remarcile exprimate sunt într-adevăr juste, atât ale doamnei Vlasto cât și ale doamnei Flotra ceea ce am făcut noi a fost o încercare de ne a reajusta pozițiile, dar nu numai acest lucru, ci și de a le îmbunătăți, de a le completa. Dat exemplu aici al culturii, al educației și tocmai amenamentele au dus la îmbogățirea textului uh, și practic, în mod natural am ajuns la niște compromisuri pe care le puteți consulta. Iată, deci, o stare de spirit care ne-a animat. Însă, tocmai vorbind despre această filozofie noastră, nu aș dori totuși să se creadă că singura problemă cu care se confruntă Uniunea pentru Mediterană este legată de conflictul israelo-palestinian acest conflict este cu adevărat un obstacol major și recunosc acest lucru. Am adăugat, să știți, în textul final, inclusiv un compromis întreg care arată necesitatea unei soluții cu două state și am reafirmat poziția noastră comună. Însă, nu trebuie să se creadă că nu sunt și alte subiecte la ordinea zilei. Ați vorbit despre uh, Sahara, despre Cipru, uh, și inclusiv colegul Obiol s-a vorbit despre problema cu Turcia, de exemplu. Iată de ce există astăzi negocieri dificile în sânul Uniunii pentru Mediterana. Mediterana. Sunt blocaje clare pe care le-am și experimentat deja, dar uh, subiectele sunt multiple. Uh, și în capitalele europene este greu uh, de a pune împreună anumite aspecte sau cap la cap, pentru că suntem mult obi- foarte obișnuiți cu, pro- cu um, politica de vecinătate. Este greu să-i determinăm pe partenerii din Sud să aibă o altă abordare uh, mai responsabilă, uh, cu o abordare mai uh, uh plină de inițiativă. Și mi-e teamă că ne, fix, ne orientăm prea mult spre o abordare care dă cumva apă la moară conflict, uh, unei abordări uh, cumva uh, înguste a conflictului israelo-palestinian, fie în Israel, fie în Palestina. Deci trebuie să ne regăsim poziția comună care să ne urnească pe toți. În ceea ce privește Cipru, s-a propus un amendament am discutat despre el și în această dimineață. Până mâine voi încerca să obținem o poziție care să reunească asentimentul tuturora și care să fie una rezonabilă, să nu aducă obstacole suplimentare fără să sacrifice principiile noastre. Spun sau transmit doamnei Flotră că nu am nicio problemă cu problema evocată a drepturilor colective poate să reapară în text, nicio problemă. Dar poate că uh, era o chestiune de interpretare, accesul la bunurile publice, de exemplu. Eu cred că în uh, prima parte, așa cum ați propus, enumerarea dumneavoastră era puțin cam lungă. Apoi, s-a mai pus problema relațiilor cu alte e, eh, organisme, relațiile cu OMC-ul. Eu cred că uh, Uh, în mod foarte clar, Parlamentul nu poate să se pună de acord în mod majoritar asupra uh, relațiilor noastre cu MC-ul, dar am încercat acest lucru. Apoi, în ceea ce privește chestiunea rețelelor sud-nord pentru energie, ea trebuie să fie una bidirecțională și cred că am precizat suficient de mult faptul că aceste proiecte trebuie să răspundă unor criterii, așa cum sunt ele uh, precizate în compromisul 13, sau cel puțin să răspună uh, nevoii țărilor furnizoare. Este clar că trebuie să ne uităm mai ales pentru interesele uh, țărilor uh, din Sud, dar nu cred că trebuie să sacrificăm relația Nord-Sud. Mi se pare puțin cam exagerat. Nu acesta este scopul Uniunii pentru Mediterană. Iată ce aveam de spus până mâine dimineață, inclusiv în ce privește suveranitatea alimentară. Vom încerca să mai îmbunătățim textul în punctele esențiale. Cred că ne găsim în prezența unei poziții forte uh, și mulțumesc încă o dată tuturora, uh, inclusiv pentru amendamentul oral care ne permite să progresăm uh, tot așa pe calea compromisului. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc că ați îmbogățit într-adevăr textul și ați arătat ce important este să avem o poziție comună, foarte solidă, în ajunul summitului din luna iunie privind Uniunea pentru Mediterana. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor Petio. Adaug și eu aprecierea mea uh, pentru calitatea uh, raportului domniei sale și cedez președinția pentru colegului Bodis pentru ultimul punct de pe ordinea de zi și vă spun la revedere. Sì,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 Bien, nous passons à l'examen du euh, rapport. Mulțumim și acum trecem la punctul 7 privind uh, apărătorii drepturilor omului și dau cuvântul doamnei Hautala pentru a prezenta amendamentele de compromis. Uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul, raportul privind apărarea drepturilor omului are ca și obiectiv să ofere o orientare pentru politicile Uniunii Europene în, dopene, în domeniul apărării uh, drepturilor omului. Considerăm că este nevoie să investigăm care sunt mecanismele mai puternice și care sunt uh, și care sunt uh, strategiile pe care trebuie să le reformulăm în lumina tratatului nou care uh, ne conferă atribuții și sarcini mai uh, mari acum. Împreună cu Consiliul și cu organizațiile internaționale care sunt deja active în ce privește susținerea apărătorilor drepturilor omului, trebuie să colaborăm mai strâns. De asemenea, Raportul uh, ne-a prilejuit uh, discuții cu multe grupuri din uh, societatea civilă care susțin acești apărători ai drepturilor omului. Proiectul de raport va fi votat mâine și a fost un exercițiu foarte util cu, cu participare largă. Eh, cred că de aceea raportul va reflecta într-adevăr eh, voința politică a acestui Parlament și va întruni și eh, acordul celorlalte instituții. Am apreciat faptul că un alt reprezentant și-a anunțat interesul de a participa la dezbaterea pe această temă în iunie în contextul prezentării raportului anual privind drepturile omului. Acum aș dori să mulțumesc colegilor pentru uh, atâtea amendamente pe care le-am primit. Sigur, nu întotdeauna ești mulțumit când primești sute de amendamente, dar uh, cred că, într-adevăr, de această dată colegii au vrut să completeze raportul și nu neapărat să-l uh, demonteze. Uh, am reușit de asemenea să integrez cele mai multe amendamente în nouă variantă a raportului avem o serie de amendamente de compromis care reușesc să integreze majoritatea amendamentelor depuse. Aș vrea să spun, să amintesc două, să evidențiez două aspecte. Amendamentul 40, intenția era aici să se ofere o nouă eh, definiție acestui eh, apărător al drepturilor omului, Human Rights Defender în limba engleză. În locul acestuia eh, se va adopta amendamentul 28 care oferă o definiție definiție eh, foarte largă în sensul Declarației Națiunilor Unite din 99. De ce? Pentru că există eh, regimuri autoritare care ar dori eh, să vadă definiții cât se poate de restrânse și restrictivă a acestor apărători a drepturilor omului și de aceea sugestia mea este să votați în favoarea amendamentului 28 în locul celui cu numărul 40 în legătură cu amendamentul 52 care, care vorbește despre uh, uh strategii tematice, uh, acesta nu l susțin pentru că pentru că proiectul meu de raport se bazează pe evidențierea strategiilor locale pe care uh, delegațiile Uniunii Europene ar urma să le pună în practică. În rest, nu am foarte multe lucruri de adăugat și sper că comisia va fi, uh, va fi, nece- va fi mulțumită cu rezultatul negocierilor pe care le-am avut. Înțeleg că vor fi câteva amendamente orale și cu aceasta mă opresc. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Verja, nu, mai întâi doamna Ah, monsieur le président. Euh, Gianna, Gianna. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule președinte, permiteți-mi să vă spun următoarele. Uh, vreau să o felicit mai întâi pe doamna Hautala pentru raportul ei uh, în legătură cu amendamentul 40 să știți că 28 uh, spune exact uh, contrarul uh, celor pe care eu le-am formulat în amendamentul 40. Adică interpretarea națiunilor din 99 este foarte neclară. De aceea am propus un, o definiție foarte concretă și cred că Uh, pot să accept și uh, amendamentul 28 al noastră, dar um, cred că ar fi bine să-l completăm amendamentul cu o propoziție și atunci am putea să-l acceptăm și anume că Uh, este nevoie să se ceară completarea definiției uh, oferite de Națiunile Unite în 99 pentru ca activitatea apărătorilor drepturilor omului să poată fi uh, mai bine um, urmărită și monitorizată. Dacă sunteți de acord, doamnă raportor, atunci aceasta ar putea constitui compromisul între 28 și 40, fără să ajungem la o situație contradictorie. Mulțumesc! Madame Vergia. Mulțumesc acum, doamna Berja. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc, doamne Hautala, pentru propunerile făcute și pentru că respectați și activitatea noastră. Eh, amendamentele de compromis eh, sunt satisfăcătoare în marea majoritate în legătură cu propunerile în eh, grupul de negocieri. Însă am un regret. Consider că doamna Hautala adesea, prea adesea, arată prea mult respect pentru autoritatea Comisiei și Consiliului, câteodată am putea să fim mai incisivi în formularea propriilor cereri. Și apoi, mulțumindu-i pentru propunerile făcute, față de problema sancțiunilor între ghilimele, pentru că termenul e prea puternic, dar cel puțin a modurilor de a exercita o anumită presiune, mai ales în materie de acorduri comerciale pe care le avem la dispoziție, uh, îi uh, adresez și o întrebare. Un punct în uh, care mi se pare bizar, amendamentul 27, a solicitat un vot pe părți, dar nu refuză o, o parte a medalei pe care am depus în legătură cu securitatea familiilor. Deci aici am un semn de întrebare. Familiile foarte adesea sunt utilizate ca mijloc de presiune asupra apărătorilor drepturilor omului. Deci nu știu dacă n-a fost o mică neînțelegere aici cu doamna Hautala, dar oricum îi mulțumesc încă o dată și cred că raportul ne va ajuta să facem progrese uh, în legătură cu diferențele între vorbe și fapte, care vedem că persistă atât la nivelul Parlamentului, cât și în Consiliu și Comisie. Și profit de ocazie să spun că un bun exemplu este cel al Tunisiei în acest moment. În fiecare zi primim uh, uh, apeluri de ajutor din partea apărătorilor drepturilor omului din Tunisia și aici vedem că în Tunisia mm, are prioritate comerțul și nu drepturile omului, uh, și nu drepturile omului lucru regretabil. Președintele, dacă nimeni nu dorește să mai ia cuvântul, dau cuvântul doamnei Hautala. Uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gianacu, apreciez uh, motivul pentru care ați făcut acest uh, amenament de ultim minut. Dar opinia mea foarte fermă este că dacă facem așa cum dumneavoastră ne sugerați, adică dacă dezvoltăm mai mult definiția apărătorilor drepturilor omului, atunci rezultatul va fi cel de care mă tem eu foarte mult pentru că am observat în uh, cadrul oferit de Națiunile Unite și și în alte uh, contexte de referință că există uh, state care vor să excludă anumite reguli care să fie, să fie aplicabile apretărilor drepturilor omului. De aceea cred că trebuie să fim ferm pe poziție și de aceea și eu rămân fermă pe poziție, cu tot respectul pentru intențiile dumneavoastră pertinente. În ce privește chestiunea amendamentului 27, într-adevăr, familiile și părinții au fost uh, adăugate așa cum ați și propus. Eu nu am vrut să elimin, uh, n-am vrut să folosesc cuvântul defense, apărare, în uh, varianta propusă de dumneavoastră și am, am Uh, optat pentru păstrarea termenului protection, tot apărare în limba română, pentru arăta, a nuanța mai clar uh, lucrurile. Dar oricum vă mulțumesc pentru comentariu și vă mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați chiar acum, în ceasul al 12-lea al deliberărilor. Merci, pas d'autres demandes d'intervention. Mulțumesc, văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul am informații, o informație pentru cei pe care îi privește. Reuniunea biroului uh, extins uh, începe astăzi uh, peste o jumătate de oră și reuniunea comisiei mâine pentru voturi la orele 10 și jumătate. Mulțumesc și cu asta am încheiat.